Good morning, dear colleagues, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați colegi. Îmi pare rău că v-am făcut să așteptați câteva minute. Haideți să începem reuniunea noastră, reuniune oficială a Comisiei ITRE. Punctul numărul 1, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există alte comentarii, putem uh, adopta această agendă fără nicio schimbare. Nu văd niciun comentariu. Anunțurile președintelui foarte scurte. Com întâlnire comună cu Comisia pentru Cultură la data de 13 iunie, miercuri, de la ora 5 la 6.30 după amiaza. În acea după amiază vom discuta despre proiectul de raport în ceea ce privește o o agendă coerentă pentru industriile creative din Europa și vă invit la această reuniune la data de 13 iulie. Punctul numărul 3, adoptarea proceselor verbale. Le aveți în dosarele dumneavoastră 16-17 martie, 7 aprilie. Dacă nu există alte comentarii, atunci aceste procese verbale sunt considerate adoptate. Înțeleg că sunt adoptate. Mulțumesc foarte mult! Acum începem audierea publică în ceea ce privește pachetul privind gazul cum să fie consolidată securitatea energetică în Uniunea Europeană, un subiect foarte important pentru fiecare dintre noi. Permiteți-mi să le urez bun venit vorbitorilor. Aș dori să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră de la departul 1 și 2, din cele două Vă urez bun venit din partea Comisiei ITRE și vă mulțumesc că ați acceptat să participați astăzi alături de noi la această audiere, o audiere foarte importantă pentru noi. Este organizată ca parte a muncii legislative ITRE în ceea ce privește pachetul privind gazul. Cu toții știm că acest pachet este unul foarte important și se dorește consolidarea pieței interne energetice. Consolidarea e chestiunea principală și apoi creșterea securității energetice în Uniunea Europeană. Deci, pe de o parte, piața noastră internă energetică, care e strâns conectată de securitatea energetică. Avem patru propuneri, două legislative, regulament în ceea ce privește securitatea furnizării, raportor Buzek, apoi o decizie în ceea ce privește acordurile interguvernamentale, raportor Krasnodemski și două comunicări. GNL și stocarea gazului, GPL și stocarea gazului, raportor York și răcirea și încălzirea, raportor Girk. Subiecte foarte importante pentru ITRE și mai ales în ceea ce privește aprovizionarea cu gaz, piața gazului ca sursă, energii importante și sunt importante și descoperirile recente de noi depozite de gaz în estul Mediteranei. Acestea vor avea un uh, efect mare asupra prețului energiei în Uniunea Europeană și ar putea de asemenea să-și aducă contribuția la agenda COP21. Așa cum vă spuneam, avem două ore la dispoziție, două sesiuni, fiecare se va încheia cu o rundă de întrebări și răspunsuri. permiteți-mi acum să încep cu cum să maximizăm plus valoarea europeană în ceea ce privește securitatea energetică. Acest, avem un prim grup de experți pe acest subiect. Uh, însă discutăm despre pachetul privind gazul tot timpul. Îi uh, rog pe vorbitori noștri să nu depășească un timp de 8 minute. Știu că nu e foarte ușor pentru dumneavoastră, pentru că sunteți experți și nu va fi o sarcină ușoară pentru dumneavoastră să terminați în 8 minute. La fel sau lucrurile și în cazul membrilor comisiei noastre. Nici ei nu vor avea mai mult de, să spunem, două minute, nu opt, bineînțeles, pentru discuții să începem acum. Avem trei vorbitori în uh, primul grup de experți, domnul Ianuș Copaci, care este director general al Secretariatului privind uh, comunitatea energetică din Viena a fost membru al Parlamentului Sloven, președinte al Comisiei de Buget din acest Parlament și de asemenea și ministru de Finanțe în guvernul din Slovenia, ministru al mediului, amenajării spațiale și energiei. Niște ministere mari. Înainte de poziția actuală, Domnule Copaci, ați fost director general la Directoratul de Energie din cadrul Ministerului Sloven pentru Economie. Ianuș, aveți cuvântul. Vom începe cu dumneavoastră audierea noastră, vă rog. Mulțumesc, domnule Buzec. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat și că mi-ați oferit această oportunitate. Mă simt onorat, este prima oară pentru mine și, bineînțeles, Aș dori să vă conving de cât de bune sunt unele dintre propunerile Comisiei. Energy Community, o parte integrată a energiei a Uniunii Energetice, adică Uniunea Europeană și Comunitatea Energetică sunt părți contractante. Aceste componente sunt interdependente și se bazează foarte mult pe acest pachet care sperăm că va fi adoptat și sperăm că vom explica cât de bine lucrurile. După cum puteți să vedeți, în Europa există multe surse de gaz, mai, mult de, mai multe surse decât consum. În grafic puteți să vedeți cum arată consumul și de unde vine oferta aprovizionarea. Puteți să vedeți că e o diferență mare între resurse și consum. Dacă vorbim de o medie și statistici, atunci statisticile ne spun că e un mix de toate cu de toate, însă până la urmă lucrurile sunt diferite. Depinde în ce parte a Europei se află consumatorii. Aici vedeți un grafic care vă arată cum arată oferta de GNL, cum va crește aceasta pe viitor. Există noi furnizori importanți care intră în joc, Statele Unite, ale Americii, Indonezia, Australia și așa mai departe. Țări pe care ne putem baza mult mai mult față de exemplu Rusia ca furnizor de gaz și, bineînțeles, încearcă să fie cât de competitiv posibil, astfel încât să vândă gaz și în Europa. Încă o dată, există foarte mult gaz, există această revoluție care a dus la o abundență a gazului. Aici puteți vedea tendințe viitoare în ceea ce privește consumul de gaz în Europa și puteți să vedeți că importul de GNL va crește foarte mult și importul din Rusia va descrește și sursele indigene sunt în descreștere. Deci câmpurile de gaz din uh, Norvegia, alți producători și aici uh, este descrescută producția. Însă GNL-ul își face intrarea pe scenă în loc de sursele tradiționale. Aici puteți vedea un citat din partea Comisiei în care se spune despre strategia în ceea ce privește GNL. GNL sunt un nou instrument, o nouă infrastructură care ar trebui să salveze Europa de la orice fel de lipsă a gazului pe deceniile viitoare. Această hartă arată o imagine puțin diferită arată unde furnizarea este competitivă. Cea mai competitivă e în țările colorate în verde și țările care sunt evidențiate cu maro sau roșu sunt acele țări unde există o diversitate mică de ofertă. Acestea se bazează cel mai mult pe gazul rusesc sau în mod primar pe gazul rusesc. Și aici avem problemele. Aici sunt problemele uh, europene în ceea ce privește securitatea aprovizionării. Când vorbim despre această securitate a aprovizionării cu gaz, de cele mai multe ori vorbim despre problemele legate de aprovizionarea cu gaz rusesc. Orice altceva e mai teoretic, mai ales în vremurile actuale. Această hartă Aici sunt testele de stres, așa numite teste de stres din 2014, care au fost făcute împreună de comisie cu Secretariatul Comunității Energetice și vedeți ce se întâmplă atunci când există întreruperi de gaz din Rusia. Partea din stânga e abordarea coordonată, partea din dreapta e abordarea necoordonată. În abordarea necoordonată, unde ori fiecare țară reacționează singură, puteți să vedeți că unele țări sunt colorate în roșu și chiar roșu aprins, ceea ce înseamnă că nu au gaz deloc o anumită perioadă de timp dacă furnizarea de gaz din Rusia este întreruptă. Aici vedeți o hartă care arată conductele, conductele care ajung în Europa, pe teritoriul Uniunii Europene. Tabelul de pe dreapta ne arată cât de diferită e încărcătura acestor conducte. Veți vedea că majoritatea dintre ele sunt slab încărcate. Așa stau lucrurile cu conductele de gaz. În ceea ce privește terminalele GNL, lucrurile stau și mai rău. Doar 25% din terminalele GNL sunt folosite actual. Infrastructura pentru gaz este suficientă, mai mult decât suficientă dacă vorbim de infrastructură majoră, însă în unele locuri există niște probleme și din nou aceste probleme sunt legate de partea dreaptă a hărții europene pe care vă arătam înainte ca fiind problem, problematică când vorbim despre asigurarea aprovizionării cu gaz. Una dintre inițiativele pe care le are Comisia se numește SISEC, conectivitatea centrală și sud din sud-estul Europei. Aici se încearcă să se deblocheze anumite căi pentru gaz în zonele cele mai problematice în spațiul paneuropean, adică în sud-estul Europei. ar ajuta și partea estică a Uniunii Europene astfel încât să elibereze un volum de potențial, niște căi ale cazului. Aceasta a fost o propunere concretă. Vedeți aici pe hartă aceste linii roșii. Acestea vor fi finanțate în parte prin bugetul european, astfel încât să fie decongestionate rutele de tranzit în zonele cele mai problematice din spațiul paneuropean. european Aici puteți vedea harta comunității energetice. Uniunea Europeană este unul din nouă membri. Aceste țări galbene sunt părți contractante. Vedeți că nu fiecare dintre ele au o piață a gazului, însă unele au și cel mai important stat fiind, bineînțeles, Ucraina. Acum mă apropii de final, dar vă voi mai spune câte ceva, mi-ar plăcea să vă spun câte ceva despre practici proaste existente. Asta s-a întâmplat atunci când am adoptat un regulament în ceea ce privește infrastructura transeuropeană de energie, care șterge conexiunea între uh, UE și, NG, și Energy Community, între aceste părți contractante, însă nu am timp să intru în detalii. Articolul 15 din noul regulament privind asigurarea furnizării de gaz are o așa numită clauză de switch-on, care uh, este o soluție legală foarte bună pentru acest vid legislativ care a apărut între UE și comunitatea energetică. Întotdeauna vorbim de Uniunea Energetică în care lipsește guvernanța și noi credem că acest articol 15 aduce o guvernanță mai bună în Uniunea Energetică, în spațiul paneuropean. Noi cei de la secretariat am propus această clauză switch on, uh, în general, în ceea ce privește tratatul privind comunitatea energetică. Însă cine știe când se va adopta această propunere, dacă se va adopta, pentru că vorbim de un tratat, mai există și alte acțiuni de care e nevoie astfel încât să fie depășit acest vid legislativ, dar din moment ce nu mai am timp, nu voi intra în detalii. Acestea sunt uh, țările care trebuie să depășească aceste probleme la frontieră le numim regiuni din comunitatea energetică europeană și mai există și alte acțiuni luate în vedere și atât pentru că deja am vorbit prea mult. Așa că noi sprijinim acest regulament în ceea ce privește asigurarea cu gaz, articolul 15 cu clauza despre care vă vorbeam și sperăm că această soluție va fi adoptată ca soluție generală în rețele, în regulamente, în uh, generale, astfel încât spațiul paneuropean și piața internă energetică funcțională. Mulțumesc! Uh, uh, Mulțumesc, Ianuș! Și acum vă propun să trecem la al doilea vorbitor, doamna Manon Dufour, șefa oficiului din Bruxelles a lui 3EG. Înainte de a deveni șefa acestui uh, birou, ați lucrat pentru Bloomberg, oficiile din Londra și New York. Sunteți așadar implicată în uh, domeniul acesta al piețelor internaționale energetice și vă ocupați de o analiză a domeniului de multă vreme. Stabilind de asemenea simulări de afaceri strategice și încercând să vă apropiați mai mult de comunitatea de afaceri, cu toate problemele complicate uneori pe care le presupun temele acestea ale climei, energiei și acum iată și eurodeputații, va trebui să le faceți și lor față. Vă rog, mulțumesc foarte mult uh, pentru ocazia pe care mi-o oferiți de a vorbi astăzi în fața dumneavoastră despre această temă atât de importantă. Noi suntem o organizație non-profit, lucrăm, cu privire, lucrăm pe tema tranziției la o societate fără emisii și aș dori să încep cu câteva lucruri pozitive. Piața energetică este astăzi mai sigură decât oricând și asta nu s-a întâmplat peste noapte. Au fost vreo 10 ani de eforturi făcute în integrarea infrastructurii cu implicarea corporațiilor europene în domeniu. Și cred că în sine aceste lucruri sunt dovada cea mai bună a plus valorii pe care o reprezintă Uniunea Europeană. Sistemul acesta energetic a evoluat în ultimii ani. Prețurile la petrol și gaze au uh, ajuns la vârfuri uh, istorice și apoi au înregistrat scăderi dramatice. Iar importanța noilor tehnologii ne-au permis să vedem Europa și lumea întreagă asumându-și angajamente pentru a face tranziția la o uh, economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Piața a evoluat la rândul său și cu asta se deschide o nouă etapă a integrării europene, pentru că pe lângă integrarea la nivelul statelor membre, la nivel transfrontalier deci, vedem acum și o integrare mai bună între infrastructurile pentru gaze și energie electrică, de exemplu. Deci, iată, și la acest nivel e nevoie de o mai bună integrare și apoi se ține seama și de aspectele legate de schimbarea climatică. Și pe aceste lucruri mă voi concentra astăzi. Mai întâi, să analizăm un pic contextul în care funcționăm, să abordăm câteva dintre provocările cu care ne confruntăm și să prezentăm câteva măsuri de întreprins în continuare. Primul lucru pe care l-am făcut pentru a testa reziliența sistemelor noastre a fost să comandăm un test de uh, verificare a rezilienței rețelei. Am venit cu câteva scenarii de uh, întrerupere a aprovizionării, de exemplu, cu gaze din partea Rusiei, din partea Norvegiei și așa mai departe. Și ce am constatat a fost că infrastructura de gaze a Uniunii Europene este extrem de rezistentă în fața șocurilor de aprovizionare și că nu există foarte multe investiții de făcut și acestea s-ar concentra mai degrabă în zona sud-est europeană. Reducerea cererii și eficientizarea utilizării reprezintă o necesitate de îmbunătățire cu 74%. Apoi, o mai bună coroborare între energia, între aprovizionarea cu energie și reducerea costurilor la energie cu peste jumătate. Apoi, în întreaga Uniune Europeană să, aibă, să are în vedere o uh, sporire semnificativă a infrastructurii și aceasta este necesară și tocmai de aici uh, se degajă câteva dintre provocările cu care, pe care le-am identificat în politica energetică. Mai întâi, infrastructura de gaze se bazează pe așteptarea că cererea la gaze va crește. Este foarte nesigur însă acest lucru, e foarte nesigur că ea se va și produce, această creștere a cererii. Ea a ajuns la, un nivel cel, la nivelul cel mai ridicat în 2010, însă în 2000, însă numai Bulgaria și în Polonia uh, s-au confruntat cu o, sau au înregistrat o creștere și în 2015. În rest, mai puțin și la, în ceea ce privește sectorul industrial și gospodăriile. Capacitățile de import uh, din Polonia, de exemplu, permit uh, să acopere necesarul până în 2040. Apoi, Motivul pentru această discrepanță este că, dacă ne uităm la uh, țintele de energie regenerabile și de surse regenerabile de energie, până în 2030, în Uniunea Europeană, acestea ar putea să scadă. Și dacă ne uităm și mai târziu, până în 2050, scăderea este și mai abruptă. Prin urmare, obiectivele instituite de la, uh, la Paris arată că ar trebui ca sectorul practic să fie complet decarbonizat. Să ajungem deci la economie cu emisii zero de dioxid de carbon. Asta înseamnă să ne îndepărtăm de consumul și de gaze și de petrol. Poate că este o problemă pentru viitor și nu pentru mâine. Poate că nu e cazul să abordăm chestiunea aceasta cu pachetul acesta, însă mă tem că nu e chiar așa. Analizăm acum infrastructuri care au o durată de viață de 40 până la 60 de ani. Prin urmare, o conductă pusă în funcțiune acum va funcționa și în, an, și în 2060, când ne așteptăm ca sectorul energetic să fie cu emisii zero. Deci, există riscul ca infrastructura construită acum să ajungă uh, inutilă și să, într-un, pe anumită, într-un anumit orizont de timp și practic să însemne că fie aruncăm banii pe fereastră, fie renunțăm pur și simplu la atingerea țintelor de uh, la Paris, uh, pentru că rămânem blocați în utilizarea mm, combustibililor obișnuiți. Și atunci, la ce ne-am gândit? Iată câteva măsuri pentru crearea unei, unei infrastructuri mai eficiente din punct de vedere energetic, rămânând uh, Uh, păstrând Uniunea Europeană sigură în fața tranzițiilor, dar răspunzând și așteptărilor consumatorilor. Sunt chestiuni, sunt lucruri simple. Am ținut seama de obiectivele de climă și energie în momentul în care se planifică infrastructurile noi. Apoi, în contextul de față aș dori să mă concentrez pe câteva aspecte doar. Opțiunea cea mai bună pentru gestionarea riscurilor de securitate energetică este problema abordării cererii. Și aici trebuie să ținem seama de o serie întreagă de factori în momentul în care evaluăm impactul politicilor energetice. E nevoie de măsuri preventive pentru garantarea aprovizionării și o chestiune foarte importantă de care trebuie ținut seama în cadrul uh, planurilor politice. Poi, s-au instituit obligații cu privire la operatorii de rețea să facă investiții cu costuri cât mai reduse. Asta înseamnă o planificare a noilor investiții care să ține seama de scenariile posibile pentru viitor, electrificarea sau reducerea cererii, de exemplu, deci să se ține seama de toate uh, scenariile posibile, garantându-se în continuare siguranța aprovizionării cu energie. Apoi, o mai bună planificare. În contextul uh, îngrijorărilor cu privire la aprovizionarea de, cu gaze, trebuie analizată, desigur, ten, tentația este să analizăm numai partea aceasta legată de aprovizionare. Însă, cei mai, cunosc, cei mai buni cunoscători ai acestei probleme sunt chiar operatorii. Operatorii de gaze cunosc cel mai bine piața de gaze, cei în domeniul rețelelor electricitate o cunosc cel mai bine piața energiei electrice. Poate că soluția ar fi să se apeleze la ei și să se integreze cele două domenii, încercând să se reducă nevoia unor noi infrastructuri de gaze și încercând să se facă față situațiilor posibile de urgență. Fac trimitere și la regulamentele în materie de garantare a aprovizionării. Și, în încheiere, pentru că am vorbit deja foarte mult, câțiva pași în contextul integrării europene. integrarea europeană ca și integrarea regională. Nici într-un caz nu vrem să punem sub semnul întrebării ce s-a realizat până acum, ci vrem să pornim de la ce s-a realizat până acum. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă. După runda de intervenții din sală, veți avea ocazia să mai spuneți câte ceva și oricum să răspundeți întrebărilor dumneavoastră, chiar dacă v-a fost cu neputință să încheiați uh, prezentarea dumneavoastră acum. Următorul nostru vorbitor este domnul Walker, care reprezintă o companie ce își propune să exporte uh, gaz natural lichefiat din Statele Unite către Uniunea Europeană. E un lucru foarte interesant pentru noi. A, ați participat acum, a, am, am participat acum uh, un an uh, la Washington la niște discuții cu comunitatea de afaceri și cu senatorii din Statele Unite pe această temă înainte de TTIP, da? pentru că, sigur, se discută acum despre TTIP, dar noi vrem să începem deja această colaborare înainte de intra în vigoare TTIP. Deci am discutat despre colaborare și în acest domeniu și vicepreședintele pentru gaz natural fial pe plan internațional a ajutat la conturarea unei strategii în cadrul BG Group, Apoi aveți și în CV-ul dumneavoastră mai aveți și uh, un acord uh, cu Egiptul cu, în materie de uh, gaz natural lichefiat și, desigur, reprezentați și uh, sectorul din uh, Regatul Unit. Vă rog. Mulțumesc, uh, vă mulțumesc că ați invitat un reprezentant al Chenier să facă comentarii la întâlnirea de azi. Chenier este o companie energetică americană care dezvoltă exporturile de genele și să nu vă mire că o să mă acces pe exporturile americane, făcând o actualizare a informațiilor și arătând care va fi impactul asupra pieței europene a gazului și pentru a face acest lucru trebuie să uh, uh, vă rog uh, să citiți disclaimerul uh, care începe prezentarea mea, am numai 8 minute și nu pot să o fac eu. Chenier uh, exportă uh, GNL după câțiva ani de uh, fază de construcție. Am intrat uh, în perioada exporturilor de GNL, exporturi Eh, din cele 48 de state americane. Vedeți prima eh, stațiune de eh, exploatare, Sabine Pass, una dintre cele cinci unități care este construită în momentul de față în Statele Unite. A fost încărcată prima <clears throat> expediere pe 28 februarie și încărcătura a mers pe uh, rul Sabin către piața internațională. Au fost nouă încărcături de atunci. Aceste uh, încărcături sau uh, aceste expedieri au fost către uh, piețe din uh, Asia și a șaptea a uh, ajuns în Portugalia recent. O, ați văzut uh, o versiune diferită oarecum acestui grafic, domnul Copac a arătat-o. Este vorba de uh, capacitatea în construcție în Statele Unite, unde uh, avem uh, o capacitate care se dezvoltă. Cele cinci terminale vor adăuga cam 85% de echivalent în gaz în mixul energetic Statele Unite vor deveni al treilea mare exportator până în 2020 și noi sperăm că Statele Unite vor deveni cel mai mare exportator uh, de GNL până în 2025. Aceste exporturi au un impact deosebit pe piața globală a gazului, nu numai datorită dimensiunii, ci și pentru faptul că SUA este un furnizor competitiv din punct de vedere al costurilor. Are acces la o resursă de gaz cu costuri uh, scăzute și pe uh, stânga vedeți uh, evaluările lui Harry Hub 800 de TCF, ceea ce înseamnă 22.660 de uh, metri cubi uh, pentru a face față unui consum pe timp de 53 de ani. Statele Unite este Uh, un mediu cu uh, costuri reduse în ceea ce privește construirea uh, infrastructurii. Vedeți care este costul capacității instalate, mult mai puțin costisitoare decât în alte părți ale lumii. Deci, Statele Unite uh, este un furnizor uh, competitiv din punct de vedere al uh, costurilor. Apoi, este angajat să respecte principiile comerțului liber și destinațiile sunt flexibile. Noi credem că acest lucru este un beneficiu semnificativ pentru piața globală de genele. Sigur, aceste beneficii uh, se îndreaptă către uh, comunitatea europeană ca o regiune uh, importatoare majoră. Din nou am văzut acest grafic mai devreme, deci o să mă acces pe avantajele de pe partea stângă. Exporturile americane vor consolida securitatea furnizării, E vorba de resurse apropiate, cost competitive în uh, bazinul Atlanticului, celelalte, ceilalți furnizori, uh, cum ar fi Australia, este destul de îndepărtată față de Uniunea Europeană. Qatarul uh, poate să exporte în Asia, în bazinul Atlanticului. Statele Unite este o resursă uh, apropiată față de Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că se poate ajunge mai ușor uh, pe piață acolo unde este nevoie de aceste resurse. Uh, relațiile transatlantice comerciale uh, vor fi consolidate prin exportul de GNL în Europa și această diversificare adusă de volumul de GNL pe piața europeană va rezulta într-o scădere a prețului uh, gazului și o creștere a volumului. Gazul uh, are emisii mai scăzute de uh, dioxid de carbon, spre deosebire de alte hidrocarburi, ceea ce va permite uh, ca uh, Uniunea Europeană să-și atingă țintele de reducere a emisiilor de carbon. Uniunea Europeană are infrastructuri de import uh, GNL care sunt utilizate sau au fost utilizate la 25% din capacitate anul trecut. Și așa cum uh, suntem de acord cu concluziile uh, activității Comisiei Europene și acestei comisii în ceea ce privește uh, avantajele de a deveni un furnizor de GNL uh, pe piața globală. Avantajele au fost uh, evidențiate de către domnul Copaci. Însă este nevoie de acțiuni suplimentare, în special în zona Balticii, în Europa Centrală și uh, de Sud-Est. Acolo pot fi create uh, infrastructuri uh, uh, pentru a permite creșterea fluxului de GNL pe aceste piețe. Suntem de acord cu concluziile că e nevoie de leadership și de cooperare pentru a crea infrastructura necesară. Trebuie să lucrăm pentru a avea o mai bună conectivitate pe uh, viața internă, astfel încât uh, uh, proiectele transfrontaliere să se dezvolte în continuare. Pentru a rezuma, exporturile americane uh, sunt în curs, uh, suntem uh, în epoca uh, Uh, fluxurilor de GNL americană, americane care își găsesc locul pe piața europeană. Ele reprezintă avantaje pentru Uniunea Europeană, vor consolida uh, securitatea furnizării uh, energiei. Noi uh, lăudăm uh, uh, leadership-ul instituțiilor europene și acestei comisii care au permis și vor permite ca Uniunea Europeană să aibă acces la această piață în uh, rapidă dezvoltare a uh, gazului uh, natural lichefiat. Cooperarea trebuie să se dezvolte astfel încât aceste avantaje să existe pentru toate statele europene am depășit cu 49 de secunde timpul alocat prezentării mele, dar vor răspunde la întrebări. Uh, vă mulțumesc, uh, domnule vicepreședinte. Trecem la uh, sesiunea de întrebări și răspunsuri. În numele PP-ului, domnul Carins. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să pun o întrebare adresată doamnei Dufour. Poate că și alții ar putea să răspundă în ceea ce privește rezistența uh, infrastructurii europene de gaz. Am uh, uh, văzut că au fost o serie de întreruperi în Norvegia, în Baltică și nimic nu s-a întâmplat. Însă uh, Europa de Sud-Est ar putea să sufere uh, semnificativ. Poate că ați putea să spuneți uh, câte ceva despre rezistența uh, rețelei noastre de gaz. Ce ar însemna acest lucru și dacă și ceilalți ar putea să intervină, să spună care uh, sunt blocajele severe uh, în calea pătrunderii pe piață a GNL-ului. E vorba de terminale care nu sunt utilizate la întreaga capacitate, sunt uh, blocaje uh, în Franța pentru a se ajunge în uh, Germania și dacă Nord Stream ar fi realizat, cum ar ajunge aceste furnizări de gaz în Europa de Sud-Est, uh, dacă Ucraina uh, nu mai este în joc. Acest uh, lucru ar putea să producă tulburări semnificativă. Mulțumesc din partea S și D, doamna Griffin. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentări. Doamna Manu, cred că Uh, trebuie să avem o privire holistică. Două provocări, securitatea energetică, cum asigurăm securitatea furnizării și în ceea ce este durabilitatea, cum putem să asigurăm un mix energetic uh, mai solid. Uh, suntem vulnerabili, depindem de furnizori în Marea Britanie, mare parte Uh, din uh, gaz este important. Uh, asistăm la o scădere rapidă a resurselor din Marea Nordului. Sigur, în tratat se subliniază nevoia de solidaritate între statele membre trebuie să creăm cadru astfel încât securitatea să fie asigurată și provocările să nu fie abordate uh, în mod izolat. Uniunea Euro uh, Regatul Unit trebuie să rămână uh, în acest cadru. Uh, cred că e nevoie și de o abordare regională și uh, cred că totul trebuie să fie în conformitate cu viziunea privind Uniunea Energetică atunci când evaluăm uh, uh, sustenabilitatea resurselor uh, de uh, gaz, trebuie să ne gândim și la uh, sursele regenerabile și fiabilitate. Când vorbim despre securitatea uh, energetică, trebuie să vorbim și de prețuri pentru gospodării și pentru industrie. Mulțumesc! Thank you very much, madame. Next speaker, Mr. Henkel. Mulțumim, domnul Henkel, acum din partea ECR-ului. Da, am doar trei întrebări scurte și precise. În primul rând pentru domnul Walker, care ne-a vorbit despre faptul că există o furnizare în scădere în Europa și întrebarea mea e dacă într-adevăr vorbim despre aprovizionare sau nu există destulă competitivitate în ceea ce privește resursele de gaz în Uniunea Europeană. Și o întrebare pentru doamna Dofur și dumneavoastră ne spuneați despre rezistența care există între anumite țări din estul Europei. Aceasta a fost deja subliniată, însă am o întrebare suplimentară. O parte din aceste țări au și centrale nucleare și depind 100% de Um, combustibil nuclear din Rusia. S-a ținut cont în această rezistență de posibilitatea ca Rusia să taie furnizarea gazelor, ar putea să uh, să stopeze și furnizarea combustibilului nuclear. Și o întrebare și pentru domnul Copaci pe Nord Stream 2. Eu întotdeauna am fost de părere că nu avem nevoie de acest proiect și nu ar trebui să existe din multe motive și din moment ce există atâtea surse de gaz, atunci mă întreb de ce ne pasă cu adevărat. Mulțumesc foarte mult, doamna Onset, din partea ALDE. Mulțumesc. Niște întrebări în ceea ce privește scenariile posibile pe care le-am putea avea în Europa dacă ar exista resurse suficiente de gaz natural care ar putea să încetinească tranziția spre regenerabile pentru că țările exploratoare au o stabilitate politică, s-au descoperit acum aceste resurse enorme de gaz natural și mă întreb dacă credeți că tranziția spre regenerabile va fi încetinită din această cauză. Asta pentru că în loc să se ardă cărbune, am putea să folosim acum un alt tip de combustibil posibil, fosil. Încă o întrebare în ceea ce privește fracturarea, fracturarea hidraulică și riscurile de acolo. Recent am auzit din Franța de la ministrul mediului care vorbea de posibilitatea de a studia căi juridice legale astfel încât să fie interzis importul de gaz care nu e gaz convențional, cum ar fi cazul de șist. Uh, Ministrul spunea că va analiza această situație. Cred că e o e ceva coerent și logic. Dacă fracturarea va fi interzisă în Franța, atunci e clar că nu are niciun sens să fie permis importul de gaze de șist. Tot dumneiei, doamna ministru, mai spunea că și despre contractele EDF și o altă companie, pe care le are EDF și o altă companie franceză, uh, prin care s-ar permite asemenea importuri din SUA. Întrebarea mea pentru experți e dacă în Europa ar trebui să căutăm căi juridice astfel încât să reușim să interzicem importul de gaz care vine din tehnologii cum ar fi fracturarea și să limităm importurile doar la gaz convențional sau dacă ar trebui să avem măsuri prin care să încetinim emisiile de metan, pentru că, după cum știți, afectează și mai mult. Mulțumim acum din partea verzilor. Mulțumesc, Jerzy. Am două, trei întrebări pentru doamna Dufour. Dacă am înțeles corect, atunci țările mari europene, Regatul Unii, Germania, Franța, Italia, Spania, toate acestea sunt uh, pe declin. Singura țară care are ceva mai mult gaz e Bulgaria, dacă sunt bine informat, și Polonia. Practic, nu ne aflăm într-un context în care va apărea dintr-o dată gaz, Însă vecinul dumneavoastră ne spune că după 2018 vom avea o creștere foarte mare de 50%. Există vreun raționament pentru care există această creștere din 2018 în 2020, creșterea gazului pe piața europeană? O altă întrebare menționată deja și domnul Carinș ce înțeleg din analiza dumneavoastră în ceea ce privește aceste neclarități. N-am avea, dacă am rămâne la infrastructura pe care am avea, n-am avea nicio problemă, dar am avea probleme dacă am crea infrastructură nouă, cum e Nord Stream 2. Acest proiect are sens doar dacă renunțăm la Ucraina. Deci, până la urmă, nu e ceva lipsit de logică, un sistem lipsit de logică, avem un sistem care e bun și apoi se adaugă ceva la sistem astfel încât acesta este înrăutățit. Nu intru în geopolitică, dar din logica sistemelor, acest Nord Stream, are vreo logică să apelăm la acest proiect? Și acum o întrebare pentru domnul uh, Nușezner, pentru uh, domnul de la companie. Ne-ați spus uh, că încărcăturile dumneavoastră au destinație liberă. Și atunci cum poate să ajute TTIP-ul dacă oricum există această marfă disponibilă competitivă? Atunci ce putem face noi prin intermediul TTIP astfel încât să aducem mai mult gaz care oricum ar ajunge în Europa? Și apoi, în diapozitivele dumneavoastră a fost interesant pentru că ne vorbeați de emisii scăzute de dioxid de carbon, dar nu vorbeați de, de emisii scăzute în ceea ce privește mediul. Înseamnă că uh, um, GNL-ul bazat pe uh, gaze de șist înseamnă că are emisii mai mari în mediu față de gazul normal. Pentru că dacă nu, probabil ne-ați fi vorbit în prezentarea dumneavoastră despre emisiile climatice, nu de carbon. Uh, Mulțumim foarte mult, doamna Paloma Lopez, din partea GUE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, le mulțumesc și vorbitorilor. Aș dori să spun câte ceva în ceea ce privește GNL-ul. Eu cred că e un pilon fundamental din pachetul privind gazul la nivel european. Vorbesc despre acest subiect pentru că în Spania noi am fost deschizători de drumuri în ceea ce privește folosirea acestui tip de gaz, cu un număr mare de uzine de regazificare și au existat și niște probleme pe care aș dori să vi le explic, pentru că acestea pun sub semnul întrebării viabilitatea investițiilor în GNL și stocarea acestuia. În primul rând, din motive economice. Multe din aceste aceste uzine care trebuiau să genereze electricitate prin gaz au fost decomisionate pentru că nu exista o cerere pentru acest tip de energie. Și ele rămân doar prin plăți de capacitate și alte forme de ajutor pe care Comisia le utilizează atunci când există o, distor- o distorsiune a competiției. Dar nu era cerere pentru acest tip de gaz și nu va exista nici pe viitor. Dacă încercăm într-adevăr să uh, creștem, să scădem cererea de energie și să investim în regenerabile, astfel încât să asigurăm tranziția europeană pe care ne-o dorim. Întrebarea mea e următoarea. Cum putem să facem planuri pentru GNL în acest context, astfel încât eficiența să fie mai bună și să încurajăm folosirea energiilor regenerabile? Pentru că există un risc de a apărea aici speculații și vedem că acest um, lucru se întâmplă în Spania. E clar că nu există cerere pentru noi importuri, de aceea ar trebui să fim foarte atenți și să nu încurajăm programe care, avea, care ar avea un efect major asupra mediului, pentru că multe din aceste infrastructuri au probleme, pentru că se bat cap în cap cu legislația de mediu și ar trebui să se țină cont de acest aspect atunci când se planifică noi elemente de infrastructură și există două exemple concrete în țara mea. Pe mine mă îngrijorează foarte mult creșterea importurilor din uh, Qatar, de exemplu, și fracturarea, un lucru care îngrijorează pe europeni. Ne dorim o, un model mai durabil și mai democratic sau nu? Vă mulțumim, doamnă. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu văd pe nimeni atunci. Dacă îmi permiteți, ba, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Am câteva observații de făcut. Franța, de la General de Gaulle, Pompidou până la Sarkozy, n-a fost niciodată în favoarea unor sisteme de tip comunist, dar am acceptat, chiar și așa, aprovizionarea cu gaze din partea Rusiei. Sunt lucruri diferite putem să nu fim de acord cu un sistem politic, apropo de alegerile politice pe care le facem, dar relațiile comerciale rămân și acestea, pe acestea se bazează uh, siguranța aprovizionării energetice. Acum, intervine problema Ucrainei. Avem acolo o lovitură de stat care a dus la o insecuritate energetică față de ruși. Și astfel apare soluția Iată de unde ne vom aproviziona cu gaze de acum încolo, din Statele Unite. Hai să nu trecem pe hârtie tot bilanțul al costurilor cu transportul până acolo. Să spunem doar că, iată, vin Statele Unite și asigură, ne garantează siguranța energetică pe care Rusia, care întotdeauna ne-a oferit această siguranță energetică, nu vrea să ne mai ofere. Eu v-aș ruga să fim serioși. De ce acceptăm gazul gazul provenind din uh, gazele de șist uh, din Statele Unite, dacă nu suntem de acord cu acest procedeu la noi acasă. Nu ținem seama de problemele de mediu pe care le presupun toate aceste lucruri, cu un lanț energetic întreg pe care, iarăși, uh, ni l-ar impune o astfel de alegere. Și apoi, să fim încă o dată serioși. Știm cu toții foarte bine că dacă Rusia s-ar hotărâ mâine să nu ne mai furnizeze gaz, să ne întrebăm așadar câte terminale, câte nave și cât timp ne-ar fi necesare pentru a satisface, pentru a răspunde nevoii de siguranță energetică a Uniunii Europene. Toate aceste lucruri se fac, de fapt, numai pentru a furniza gaze americane, Europei, care nu are nevoie de ele. If I may add, uh... Mulțumesc foarte mult, ați primit niște întrebări scurte, stimați experți. Domnule Copaci, opt țări care fac parte din Comitetul Energetic ar putea să fie cuprinse în Uniunea noastră energetică doar dacă pun în aplicare toate regulamentele energetice europene. Cam unde se află pe acest drum acum? Încă o întrebare din partea mea pentru doamna Manon Dufor. Să fie prioritizată partea soft față de cea hard, cum v-ați exprimat dumneavoastră. Ne-ați putea spune ceva mai mult despre această chestiune și acum o întrebare pentru domnul vicepreședinte Andrew Walker. O comparație a prețurilor gazelor pe continentul european. GNL și gaz care vine din conductele de gaz. Algeria, Norvegia, Rusia. GNL din Orientul Mijlociu sau din Statele Unite și conducte de gaz existente. Vă mulțumesc foarte mult și așteptăm acum răspunsurile dumneavoastră, domnule Copaci. Mulțumesc, mulțumesc, domnule Buzec. Mi-au fost adresate două întrebări. Ultima în ceea ce privește părțile contractante și unde se află ele cu implementarea celui de-al treilea pachet energetic. În domeniul gazului pot să spun că cea mai dezvoltată, avansată e Ucraina, care a transpus al treilea pachet energetic în întregime, în afară de în ceea ce privește operatorii de transmisie din sistem. E un proces plin de provocări, însă sperăm că vor reuși să treacă și peste acesta. Există o foaie de parcurs, astfel încât să fie finalizat procesul în cursul acestui an sau la începutul anului viitor însă avansuri s-au făcut și pot să spun că mult mai repede decât în multe alte state membre ale Uniunii Europene. Serbia a transpus toată legislația, însă nu a pus în aplicare mult. Bosnia nu a transpus al treilea pachet energetic în domeniul gazului încă și nici uh, fosta Republică a Macedoniei. Moldova se află în acest proces acum se află în Parlament și sperăm că va fi adoptat într-o lună, două luni. Cam aici se află ele. Problema noastră mare pe viitor nu va fi transpunerea și acte secundare legislative, ci codurile de rețea. Codurile de rețea sunt numeroase, sunt foarte importante pentru punerea în aplicare de plină, trebuie să fie propuse de Comisia Europeană, încă nu au fost propuse, însă acest lucru se va întâmpla mai devreme sau mai târziu și din nou problema noastră cea mai mare va fi cum să fie alipite aceste coduri de rețele care să fie respectate de fiecare parte a frontierelor. Cum să fie tot din Uniunea Europeană legat de părțile contractante din Commun Energy Community. Cum am spus, există un vid, legis vid legislativ acolo și vă vorbeam de articolul 15 și acea clauză de switch-on care ne-ar putea ajuta să trecem peste acest impas, însă ar trebui să fie pusă în aplicare la scară mare în toate actele legislative europene pe viitor. Și am existat încă o întrebare legată de Nord Stream 2, dacă aș putea să răspund chiar acum. Uh, de ce să ne pese de el dacă oricum avem destul gaz la dispoziție? S-ar putea întâmpla ca acest proiect să nu fie viabil din punct de vedere economic. E o situație foarte posibilă. Însă, din păcate, aceste proiecte uriașe de infrastructură sunt amestecate cu politica și nu sunt întotdeauna proiecte pur economice. Însă cine știe ce se va întâmpla cu toate aceste chestiuni juridice? Poate și nie din SUA va aduce atâta energie în Europa încât pare și faptul că acest proiect Nord Stream 2 e un proiect care merge spre faliment, așa că probabil se va renunța, așa cum s-a întâmplat și în cazul South Stream. Să vedem. Thank you very much, madam. Mulțumesc, doamna, aveți cuvântul. Am primit întrebări din partea mai multor grupuri politice. Voi începe cu întrebarea în legătură cu cererea de gaz, la care a răspuns și vecinul meu de panel. Cererea de gaze scade de la, de la o vreme deja. O bună parte din nevoia, din cererea de gaze, se regăsește în șase state membre care are, au programe foarte ambițioase bazate pe utilizarea gazelor. Deci nu e vorba aici de in faptul că a intervenit uh, criza economică, ci e vorba de un model economic. În Franța vorbim despre câte gaze ne trebuie, nu despre câte gaze există. Adevărul este că în afara Uniunii Europene există resurse abundente de gaze. Întrebarea însă este de cât avem noi nevoie să importăm. Apoi, proiecțiile arată o, unele proiecții arată o creștere a cererii de gaze. Asta însă, asta însă se bazează pe ideea că nu vor fi îndeplinite țintele de uh, climă și de, asumate de Uniunea Europeană. Apoi, uh, aceste sisteme, aceste modele, probabil că sunt destul de nerealiste în legătură cu cantitatea de gaze pe care am putea o utiliza. Uh, și în ceea ce privește um, nevoia de gaz, am făcut o analiză care arată faptul că avem nevoie în Europa de sud-est de ceva infrastructură, pentru că acolo lucrurile nu sunt foarte modernizate, acolo s-ar putea să fie nevoie de mai multă aprovizionare, dar cam atât, numai acolo. Apoi, dacă facem o comparație cu infrastructura planificată, în ciuda unei rate de capacitate planificate foarte mare acum, avem circa 58% peste ceea ce avem, dar nu folosim. Și atunci, iarăși, se pune întrebarea, chiar e nevoie de a cheltui atât de mulți bani și atât de mult capital politic pentru crearea de infrastructuri noi, care nu sunt neapărat necesare? Și în acest context, analizând și Nord Stream 2, ne punem întrebarea ce rost are acest proiect? Politic pare că creează probleme, nu ajute nici la diversificare și nu are practic niciun fel de uh, justificare proiectul acesta. Până la urmă te întreb de ce mai este necesar. Apoi în ce privește testarea rezilienței pentru uh, combustibilii, pentru energia nucleară în caz de întrerupere a aprovizionării cu energie nucleară. Probabil că și în acest caz ar trebui să ne gândim unde trebuie fă făcute investiții și privite lucrurile și la nivel transsectorial, nu doar regional. Cred că impactul ar fi pozitiv dacă venim cu mai multă eficiență, mai multă uh, energie din surse regenerabile și în acest caz. Și apoi, în ce privește software versus hardware. Cred că aici ne apropiem de ce spun chiar propunerile Comisiei Europene. Nu avem nevoie de conducte noi, ci de reguli de piață mai bune și de aranjamente mai corecte între statele membre, între sectoare și prioritizarea reducerii, nu a creării de noi uh, terminale și noi conducte. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Andrew Walker. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost întrebări interesante. Cred că acela care se referă la gaze în mixul energetic al Uniunii Europene se referă, de fapt, la chestiuni de strict de politică. Noi ne ocupăm, în calitatea noastră de companie care lucrează în sectorul gazelor, de partea de gaze din acest mix. Și sigur că e important să se atenueze șocul intermitenței aprovizionării cu energie din uh, resurse regenerabile. Sunt necesare, poate, și hidrocarburi în uh, mix. Noi așa considerăm că se va întâmpla pe viitor. Eu n-am făcut decât să mă limitez la cele 8 minute și atunci a trebuit să renunț la anumite teme legate de climă, însă a fost singurul motiv pentru care nu m-am ocupat în mod deosebit de aspectele de climă. Sigur ne ocupăm de partea de gaze din mix noi, dar asta, până la urmă, în ce privește instituțiile Uniunii Europene, va depinde de alegerea lor. Noi, desigur, în calitatea noastră de companie americană, vom susține o decizie în favoarea gazelor. Susținem și liberul schimb la nivel internațional pe piața gazelor. Până la urmă, acesta este și obiectivul guvernului american. Noi suntem de acord cu politicile, cu propunerile politice ale acestei comisii și ale altora la nivel european și încercăm să identificăm cele mai bune avantaje în evoluția pieței de gaze de pe urma acestor propuneri prețurile mai scăzute la gaze, în momente de mm, dificultate sau uh, ca urmare a unor planificări uh, în acest sens. Noi v-am uh, atrage atenția asupra faptului că lipsa diversificării duce la prețuri mai mari. Și crearea unor noi infrastructuri în Polonia și în Lituania de curând, unde diversitatea de aprovizionare nu este foarte mare, a dus la o poziție destul de vulnerabilă a acestor țări atunci când s-a pus problema achiziționării de gaze. Să nu uităm nici de obiectivele energetice ale acestor țări. Și tocmai de aceea noi susținem uh, sugestia Comisiei și anume că uh, ar trebui al procedat altfel, referitor la prețuri. Nu o să insist pe fiecare element în parte, ci am să vă ofer o imagine de ansamblu care vine în sprijinul celor spuse anterior. În momentul de față, creșterea sau evoluțiile cererilor la gaze au dus la o scădere a prețurilor la gaze. O bună parte din infrastructura creată, inclusiv uh, Uh, inclusiv conductele în materie, funcționează la prețuri mult mai mici. Însă se pune problema dacă e cazul să se aprovizioneze gaze către Europa la prețurile actuale, 4-4,50 de dolari uh, pe unitate sau nu. Sigur, gazele naturale lichefiate vor intra în concurență cu sursele de energie existente pe piața europeană la prețurile respective. De-al am și văzut pe piață uh, au apărut unele semnale, au apărut unele avertismente în ce privește prețurile. Noi ne propunem să creăm infrastructuri suplimentare pentru aprovizionarea cu gaze, dar atunci va trebui să avem în vedere o planificare pe termen lung la nivel economic. Pentru Statele Unite asta înseamnă că capacitățile trebuie create în așa fel încât să se poată continua aprovizionarea și ea să crească, chiar în vederea unei creșteri a cererii uh, la gaze în Uniunea Europeană, chiar uh, spre 7 dolari per unitate. Și transparența spune așa, dacă veți avea nevoie de gaze pe viitor, noi suntem aici să vi le punem la dispoziție și veniți la noi. Noi, vă, noi avem gaze să vă punem la dispoziție la acest uh, preț, deci suntem un furnizor cu preț bun. Asta cred că este o metodă de negociere cât se poate de bună. Vă puteți uita la ce se întâmplă cu gazele din Norvegia sau din Rusia sau de, din orice altă parte. Cred că însă aceasta ar trebui să fie logica de negociere, prețul cel mai mic. Au mai fost și alte câteva întrebări, probabil însă că n-am timp să răspund la toate, domnule președinte. Vă mulțumesc, într-adevăr, nu ne rămâne deloc timp, dar din câte constat, vi se mai adresează încă două întrebări. 30 de secunde însă pentru fiecare. Domnul Turmeș mi-e trebuie numai 10 secunde, pentru că, domnule Walker, acum ați primit 4 minute suplimentare și toți n-ați răspuns la o întrebare cât se poate de simplă. Există vreo diferență între emisiile de dioxid de carbon și emisiile în materie de uh, mediu pentru gazele de șist. Din câte știu eu, există foarte multe scurgeri care duc la o creștere și la rândul lor a uh, emisiilor de dioxid de carbon mult mai mult față de combustibilii obișnuiți. Mulțumesc, domnul Schaffhauser. Da, eu voiam să mă refer doar la problema transparenței prețurilor. Dacă în preț dumneavoastră includeți și problema mediului, atunci aveți un cu totul alt preț decât dacă nu o includeți. Dacă includeți amortizarea pe 10-15 ani, și aveți un cu totul alt preț decât dacă nu o includeți. Deci dacă vorbiți de prețuri că sunt mai mici, nu înseamnă nimic dacă nu ne explicați ce, în ce constau ele. Și apoi ce trebuie făcut pentru a asigura și tranziția energetică, fără îndoială că e nevoie de un preț mai mare pentru a include și capacitatea de a asigura tranziția. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, și acum vă dau cuvântul domnule Walker pentru a răspunde. Cât privește includerea în preț și a celorlalte aspecte. Asta ține de politica de piață. În funcție de cum doresc, uh, cum se dorește să evolueze piața. Sunt avantaje și dezavantaje pentru toate tipurile acestea. Și ca și atunci când impui o taxă, un impozit. Sunt avantaje și dezavantaje peste tot. Nu vrem noi să impunem o politică în legătură cu impozitarea diferitelor tipuri de combustibil. Și acum referitor la problema gazelor de șist. Spuneam că noi suntem creatori de infrastructură, nu producem gaze în Statele Unite, nu suntem producători de gaze. Pot să fac trimitere la mai multe gaze care vorbesc despre emisii. Însă, cred că nu ăsta este scopul. Ce vă pot spune este că în Statele Unite gazele sunt un domeniu care evoluează pe baza reglementărilor, așa încât să se asigure că ele sunt uh, produse exact atât de durabil cât dorește guvernul să fie de durabil produse. Cam atât vă pot spune. Vă mulțumesc. Mulțumesc pentru răspunsuri. Au fost puncte de vedere cât se poate de limpezi. Vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de noi peste o oră. Și acum trece la partea a doua a audierei no no noastre piața energetică, prieteni dușmani, ener- Uniunea Energetică și piața liberă. Am să îi rog pe ambii intervenienți să nu vorbească mai mult de 8 minute fiecare. Primul dintre ei este domnul Claudio Dezalzi. Domnul Claudio Descalzi, director ENI, director general, și Ați fost, de asemenea, președinte, vicepreședinte executiv uh, în mai multe regiuni din lume, director general al ENI și anterior. Ați fost uh, și președinte al ENI din Regatul Unit, precum și primul european din domeniul uh, petrolului și gazelor, care a primit din partea Institutului American pentru Inginerie Minieră un premiu prestigios. Ați fost profesor la Oxford și membru al Consiliului de Administrație al Confindustria. Poftiți, aveți cuvântul pentru această a doua rundă de audieri. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! Îi mulțumesc domnului președinte Buzek pentru invitația amabilă. Le mulțumesc și tuturor membrii comisiei, membrilor Comisiei ITRE pentru prezența lor la această discuție privitoare la securitatea energetică. Aceasta este, fără îndoială, un subiect fundamental pentru Uniunea Europeană, care este din ce în ce mai mult un importator net de energie. În anii 2000, Uniunea Europeană a produs peste 50% din propriile sale nevoi de gaze. Acum produce sub 30% și peste câțiva ani probabil că va produce sub 20%. Este unul dintre principalele motive pentru care prioritatea principală în fața problemei acesteia a securității energetice e să luăm măsuri pentru a asigura integrarea Uniunii energetice. Apoi, urgența crescândă de reducerea emisiilor de dioxid de carbon pentru a combate schimbările climatice fac să fie și mai importantă crearea unui mix energetic sustenabil și diversificat, capabil să susțină creșterea economică, permițând și rentabilizarea uriașelor investiții făcute până în prezent. Din anii 70 încoace, Europa a, ales, a făcut alegeri strategice pentru un model energetic bazat pe gaze naturale și acestea au fost considerate ca fiind sursa energetică cea mai curată, mai eficientă și mai fiabilă. O, sursă, o resursă abundentă, aproape de Europa și legată de Europa prin prin numeroase canale de aprovizionare joacă un rol important și în procesul de decarbonizare, pentru că produce emisii la jumătatea emisiilor de dioxid de carbon pe care le produc uh, energia generată de, le produce energia generată de electricitate și cărbune. Europa a investit foarte mult, de zeci de ani, în construirea unei piețe de gaze integrate și dispune de una dintre cele mai mari infrastructuri energetice din lume, capabile să importe 60% din uh, nevoile sale actuale, reprezentând de asemenea o capacitate foarte mare la nivelul conductelor în ceea ce privește transportul de gaz natural lichefiat. Ca să vă ofer o idee despre investițiile făcute, în ultimii 20 de ani am investit peste 65 de miliarde de euro în capacitatea de regazificare, în conducte și în capacități de depozitare a gazelor, sporind capacitatea de import cu circa 40% și pe aceea de stocare cu circa 50%. Dacă avem în vedere și investițiile făcute pentru a construi peste uh, 150 de noi uh, uh centrale electrice foarte eficiente, bazate pe gaze, ne dăm seama că investițiile de până acum numără circa 240 de miliarde de euro. În conformitate cu această strategie, Uniunea Europeană și uh, nevoia de gaze, cererea de gaze în Uniunea Europeană a crescut cu 30% între 2000 și 2009, ajungând la 520 BCM cu perspectiva unei creșteri până la 700 de GM până în 2015. Însă, începând din 2009, s-a schimbat ceva, iar cererea a scăzut până la 400 BCM în 2014, factorul de utilizare scăzând de asemenea cu circa 40 la, 45%, ajungând în prezent la sub 30%. Acest lucru a fost provocat de criza economică și de concurența sporită din partea energiilor regenerabile și a cărbunelui. Din 2008, Europa este singurul continent din lume care și-a impus ținte, ținte uh, importante în materie de uh, climă, ținând seama de angajamentele asumate pentru reducerea emisiilor și adoptând mecanisme de stabilire a prețurilor pentru cărbune, respectiv uh, de mecanisme de mm, subvenționare a energiilor regenerabile. În 2014, subvențiile din Uniunea Europeană au ajuns la circa 75 de milioane de dolari, adică circa 55% din subvențiile la nivel internațional pentru regenerabile. Însă s-a ajuns la o contradicție între această viziune strategică și costurile la energie. Practic, energiile regenerabile au crescut cu 8% în sectorul energetic în ultimii 5 ani, ajungând să ducă la un succes pentru Uniunea Europeană, succes care a fost însoțit de o reapariție a utilizării cărbunelui pe piață, ceea ce reprezintă în mod evident un paradox. Mai întâi, cărbunele a fost considerat ca o modalitate de a compensa pentru costurile ridicate ce au rezultat de pe urma subvențiilor în uh, energiile regenerabile, ajungând la o cotă de 25% din mixul energetic european, în timp ce generează circa 76% din emisiile de dioxid de carbon. Adică 25% de uh, cărbune în mix produc 76% din emisiile de dioxid de carbon, astfel anulându-se practic o bună parte din avantajele pe care le reprezintă energiile regenerabile. Practic 1% din creșterea utilizării de cărbune folosește, neutralizează practic avantajele care vin din 10% utilizare de energie regenerabilă. Apoi, cărbunele reprezintă, pare să, soluția pentru a face față temerilor sporite în ceea ce privește fiabilitatea aprovizionării cu gaze. La primul uh, punct, țintele de mediu reprezintă costuri foarte mari și uh, Uh, acestea trebuie plătite pe termen lung prin avantajele pe care ele le vor produce planetei, dar și vieții noastre de zi cu zi. În același timp, trebuie să ne concentrăm atenția asupra celui de-al doilea element, și anume securitatea și diversificarea aprovizionării cu gaze. Mai întâi, așa cum am mai spus-o, avem o capacitate de import foarte mare, care poate răspunde nevoii de cererii de gaze din Uniunea Europeană pe viitor. În al doilea rând, pe lângă furnizorii tradiționali, Rusia, Algeria, avem acum posibilitatea de a profita și de descoperirea unor noi uriași uh, în materie de producție de gaze în regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Est. Mai mult, Probabil că în delta Nilului și în bazinul Levantin uh, va exista de asemenea un potențial foarte mare care va trebui adăugat la resursele potențiale descoperite în Libia. Uh, în uh, plus, furnizarea în abundență a pieței GNL datorită uh, apariției multor uh, furnizori de gaz noi din lume va adăuga noi volume care vor veni în Europa. Din aceste motive, furnizarea de gaz uh, este mai sigură, diversificată și competitivă decât în trecut. Nu putem să irosim eforturile și investițiile făcute în ultimele decenii, însă Trebuie să construim modelul de securitate energetică pe baza de acestea și să finalizăm definirea unei uh, piețe integrate a gazului, care este cu atât mai uh, necesară dacă ne gândim uh, la obiectivele 2030 stabilite la COP21 Energiile regenerabile vor juca un rol uh, major, însă ele nu pot fi uh, singure în momentul de față și au nevoie de un însoțitor care să compenseze orice intermitență și să ofere uh, o bază solidă trebuie să uh, facilităm dezvoltarea unui model energetic bazat pe gaz și regenerabile care este puntea ideală între un viitor cu emisii scăzute de carbon, să investim uh, în uh, implementarea unei uh, piețe unice a gazului. Deci, ce trebuie făcut ca să finalizăm acest proces. Uh, au fost deja uh, identificate pârghile și s-a făcut deja foarte mult. Prima pârghie este să favorizăm producția de gaz uh, internă. Aceasta poate să însemne avantaje, economie și pentru ocupare. În același timp, se va reduce dependența de importuri. Avem nevoie de politici care să încurajeze exploatarea resurselor de gaz. A doua pârghie este legată de interconexiunea internă. În momentul de față, gazul circulă de la est la vest și de la nord la sud. Asta înseamnă că există limitări semnificative în circulația gazului din Spania către Franța, din Italia către Germania și în special între Germania și statele din Europa de Est des, mă scuzați. Interconexiunile totuși uh, sunt simple pentru a uh, fi realizate, pentru că acest lucru presupune existența unor legături cu infrastructurile existente, sporirea uh, conexiunilor de fluxuri inverse și să beneficiem de potențialul existent în ceea ce privește capacitatea de import în cele două hub-uri sudice, Italia și Spania acest lucru va pos face posibilă valorificarea beneficiilor uh, pentru țările din nord și est și va spori diversificarea uh, surselor de furnizare. Pentru a încheia, suntem foarte aproape de uh, finalizarea uh, unei piețe europene a gazului integrate, totuși e nevoie de o abordare unică care să țină cont uh, de necesitățile naționale uh, o piață care să țintească un model energetic, crearea unui astfel de model care să se bazeze pe gaz și pe energiile regenerabile. Procedând astfel, vom crea o modalitate de a reduce emisiile în mod rapid și eficient, promovând o dezvoltare a unui model energetic real și sustenabil pentru Europa. Domnule Domnul președinte Claudio de Salții trebuie să uh, plece în 5 sau 10 minute, așa încât o să vă rog să-i adresați uh, întrebări. În primul rând, uh, primul intervenient, domnul Benson. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare în legătură cu piețele de gaz din Europa. Știm că vrem să securizăm furnizarea de gaz către Europa. vorbim despre securitatea furnizării și am auzit uh, de la alți participanți uh, în discuțiile de astăzi că vom avea volume mari, metri cubi uh, semnificativ în viitor. Acest lucru va ajuta Uniunea Energetică, țările putând să-și ia propriile decizii Germania și Rusia să își ia singure deciziile cum să-și cumpere uh, gazul? Prin urmare, aș vrea să știu care este punctul nostru de vedere Deci, mă întrebați, de fapt, care este părerea mea despre Nord Stream 2. Următoarea întrebare. Domnul Zanolato. Grazie. Mai întâi aș dori să-l salut și să-i mulțumesc domnului profesor Claudio Descalzi, administrator delegat al ENI, care a acceptat să vină în fața comisiei noastre. Sunt de acord cu lucrurile pe care ni le-a prezentat importanța gazelor naturale, a gazului metan, importanța diversificării infrastructurilor, importanța de a le folosi la potențialul maxim. Aș dori să adresez o întrebare parțial legată de acest subiect. În legătură, deci, cu prețul actual al uh, petrolului, cum afectează prețul actual al petrolului piața gazelor? O problemă criticată în acest domeniu este că gazele importate din țările arabe împiedică sosirea pe piață a gazelor de șist. Aș dori să ne spuneți dumneavoastră mai multe despre acest lucru, vă rog. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnul Turmes. Mulțumesc, a spus că, în esență, energiile regenerabile sunt la originea multor probleme. Vorbiți despre subvenții. Cred că costul uh, combustibilor fosili uh, prin poluție este mai mare pentru societate decât uh, energiile regenerabile. Nu a spus că prețul gazului a crescut după 2008 în Europa. Asta nu are nimic de a face cu politica în domeniul climei, ci e vorba de indexarea contractelor pe termen lung. Deci dumneavoastră, ca reprezentant al ENI, ce ați făcut pentru a ieși din această situație? Apoi nu ați menționat uh, un lucru. Am avut uh, plăcerea uh, de a prezida o întâlnire cu doamna Bonafé în ceea ce privește standardul uh, de mediu. Este nevoie de un uh, plafon maxim Uh, pentru termocentrale. Dacă ați putea să dezvoltați uh, puțin uh, în legătură cu acest uh, standard. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule Descalți, ați vorbit despre niște puncte foarte importante în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu gar în Europa. Domnule profesor, ați vorbit despre două puncte foarte importante în ceea ce privește asigurarea furnizării gazului în Europa, de producția internă de gaz care ar trebui să fie consolidată astfel încât să există și interconectori de care e nevoie în sudul Europei. Ne-ați mai vorbit apoi și de noi evoluții, mai ales în ceea ce privește partea estică a Mediteranei și apoi ce se va întâmpla cum va fi afectată producția internă la nivel european, dacă ne gândim la Cipru. Dar ce vă gândiți că se va întâmpla dacă vor exista prețuri scăzute la gaz, mai, mai, exemplu, mai ales în ceea ce privește zona Mediteranei? Uh, Apoi, unul dintre antevorbitorii dumneavoastră ne spunea că există proiecte prioritare în ceea ce privește construcția de infrastructură, inițiativele existente, așa că întrebarea mea e următoare. În aceste șase proiecte prioritare, ce ne-ați spune că există pentru Italia, pentru sudul Europei? Uh, când TAP intervine, ce se va întâmpla? Va fi de ajuns? Ce se întâmplă cu interconectorii? Sunt de ajuns? Sau aveți și alte dorințe în ceea ce privește infrastructura? Madame... Mulțumesc foarte mult, doamna Toia. Președinte... Mulțumesc. Aș dori să fac o succintă observație. Mă bucur uh, faptul că ați pornit de la două teme principale, siguranța aprovizionării și crearea pieței unice a energiei, două obiective de bază ale Uniunii Europene. V-ați referit în special asupra unui element pe care eu îl consider foarte important – în lipsa unor resurse suplimentare pentru investiții suplimentare, cred că e datoria noastră să ne punem întrebarea cum putem profita la maximum de eforturile foarte mari făcute în materie de investiții în infrastructuri, în rețele și așa mai departe. Și, de exemplu, tema interconexiunii ar putea să reprezinte o temă importantă de discuție cu privire la utilizarea tuturor resurselor, uh, de care dispunem deja, ca un fel de patrimoniu de resurse în Uniunea Europeană. Apoi ce mai poate făcut, ce mai trebuie făcut în fața unui astfel de paradox, subutilizarea uh, investițiilor de până acum, în condițiile în care nu avem suficiente resurse pentru a face investiții noi. Madame Bonafé. Mulțumesc, doamna Bonafé. Președinte, salut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să-l salut pe domnul Descalții Însă n-aș dori să mă refer doar la importanța gazelor pentru tranziția la o societate cu emisii scăzute de dioxid de carbon și pentru atingerea țintelor uh, stabilite la COP21 la Paris. Dumneavoastră v-ați referit la câteva chestiuni importante, însă eu m-aș apleca asupra două teme deosebit de importante legate de uh, Uniunea Energetică. Mai întâi, diversificarea mm, surselor de aprovizionare și apoi diversificarea rutelor de aprovizionare. Noi, uh, la nivelul nostru al eurodeputaților, am avut de multe ori ocazia de a sublinia importanța uh, proiectului Nord, Nord Stream în acest context. Cred că mai este mult potențial de descoperit de acum încolo în bazinul mediteranean și de aceea uh, v-aș ruga să vă referiți la utilitatea unui hub în această zonă pentru a stimula importul de gaze. Thank you very much. Mulțumesc. Vă rog, uh, domnule președinte, să ne dați răspunsuri la întrebările adresate. Deci, uh, prima întrebare, prețul gazului și Nord Stream 2. După cum uh, știți, nu suntem în Nord Stream 2. Este o furnizare de gaz uh, pentru o conductă pentru Europa de Nord. În Olanda s-a redus producția de gaz, deci este o nevoie mai mare de gaz. Care este impactul uh, Nord Stream 2? Dacă livrăm gaz acolo, înseamnă că vom crea un hub mai uh, solid în nordul Europei și uh, prețurile uh, vor uh, fi mai mari pentru Italia, pentru că gazul va circula din nord în sud și acest lucru va spori prețul său. prețul uh, gazului sunt trei sectoare diferite. Unul este reprezentat de Statele Unite și acolo nu există o legătură directă între petrol și gaz. Este un hub acolo care este departe de tendințele în ceea ce privește petrolul în Europa există în continuare o legătură, mai ales în cazul gazului care provine din uh, Rusia și Norvegia. Avem încă o astfel de legătură. Dar hub gazului în Europa și în nordul Europei și în Italia uh, crește și hubul nu este total legat de prețul petrolului deci există o delimitare între cele două prețuri. Din acest motiv trebuie să renegociem uh, contractele pe termen lung cu Rusia și Norvegia, pentru că uh, au un preț diferit. Când uh, prețul petrolului era mai ridicat în trecut, prețul gazului era mai scăzut, de aceea trebuie să renegociem prețurile. Însă este clar că Există în continuare o legătură, o interdependență între cele două. În Orientul uh, uh îndepărtat, uh, în zona Pacificului, legătura există în continuare 100%. Nu există un hub, deci este o legătură directă între petrol și gaz. Acum, uh, în legătură cu ceea ce am spus anterior, am spus foarte clar că ceea ce se cheltuie în domeniul energiilor regenerabile este un ban bine cheltuit. Este nevoie de acest lucru. Nu spun asta pentru că e vorba de o valoare pe termen lung pentru uh, planetă și pentru omenire. Nu asta este problema. Ceea ce am vrut să spun sunt două aspecte. În uh, ultimele decenii, Uniunea Europeană uh, a, s-a îndreptat foarte mult către gaz și industria a investit foarte mult și totuși s-a creat un paradox în felul acesta, pentru că pe de o parte în ultimii 10 ani am uh, investit 2000 de miliarde în uh, Europa, uh, pentru regenerabile, însă, pe de altă parte, nu ne-a preocupat foarte mult mixul energetic. Și la urma urmei, dacă banii, energiile, eforturile se îndreaptă numai către regenerabile, nu mai controlezi mixul energetic și creezi un paradox. În sectorul energetic nu e vorba numai de electricitate. În ultimul Uh, în ultimii cinci ani uh, uh, cărbunele a fost folosit tot mai mult. Costurile energetice sunt foarte ridicate în Europa. Costurile energetice sunt de trei ori mai mari decât ceea ce se plătește în Statele Unite. Deci vrem cărbune pentru că prețul uh, Uh, cărbunele a fost 4 uh, BTU, deci toată lumea a vrut să cumpere uh, cărbune și cărbunele a crescut cu 10%. Deci asta a fost un mix care nu a fost sănătos. Bun, a crescut ponderea energiilor regenerabile, ceea ce este bine, dar nu ne-a preocupat foarte tare mixul energetic. Cum poți să lucrez asupra acestui mix uh, energetic. Poți să faci asta cu uh, EPS-ul, pentru că EPS înseamnă să pui un plafon uh, în ceea ce privește emisiile uh, instalației tale și numai în felul acesta uh, ETS-ul este încă uh, prea uh, fragil, însă EPS-ul este foarte simplu în uh, uh, Regatul Unit uh, ai 450 de grame pe kilowatt oră. Dacă depășești, nu mai poți să produci. Deci dacă pui o astfel de limită pentru petrol, lignit, cărbune, numai gazul este sub acest plafon. Deci trebuie să existe un soi de etalon și asta ți-l oferă EPS-ul. EPS-ul promovează pe de o parte regenerabile, se investește în regenerabile și prin EPS se creează centrale uh, energetice uh, mult mai fiabile. Uh, hub-ul din Uh, est, ceea ce am spus. Am investit foarte mult în infrastructură. Uh, Europa nu are foarte multe resurse, nu avem uh, soare, avem vânt, importăm practic 75% de gazul de care avem nevoie, deci problema securității este foarte importantă. Însă avem un punct foarte uh, faptul că am investit sume foarte mari în infrastructură și asta este sursa noastră, infrastructura. Și avem gaz, surse de gaz în apropierea frontierelor noastre, pentru că atunci când uh, vorbim despre um, hubul din Mediterana de Est, uh, nu numai uh, Eni, ci Ciprul și Israelul au găsit 3000 uh, uh, de BCM uh, de gaz. Avem posibilitatea să sporim mult această cantitate. Partea în amonte este foarte convenabilă ca preț și poate să ajungă ușor în Europa. De aceea interconexiunile sunt uh, foarte importante. Pentru că dacă se ajunge la infrastructura din Italia și Spania, putem să livrăm uh, gazul în nord. Și în momentul de față avem o singură rută din nord spre sud și asta constituie problema. Trebuie să îmbunătățim uh, cu 20 de BCM uh, uh, problemele nu stau atât de bine în Spania. Dacă analizăm facilitățile existente, în ceea ce privește această axă est-vest, pentru că am vorbit de coridorul nord-sud, trebuie să vorbim și despre coridorul vest-est. Trebuie să investim pentru a crea uh, acest coridor vest-est, uh, astfel încât gazul să ajungă și în uh, Europa de Est. Trebuie să fim în măsură să valorificăm potențialul pe care îl avem deci trebuie să continuăm să avem o politică solidă în domeniul energiilor regenerabile, dar să lucrăm și la un mix energetic. Uh, în uh, Africa de Nord, în Mediterană, sunt surse uh, de gaz și asta constituie o soluție pentru viitor. Mulțumesc, domnule președinte Claudio Descalzi, pentru faptul că ați fost alături de noi, pentru că ați răspuns la întrebările noastre uh, și măcar acum la final v-am pronunțat numele în mod uh, corect. O să o invit acum pe Agata Loscot Strahota uh, de la Centrul de Studii Estice de la facultatea din uh, Varșovia are o experiență îndelungată în uh, uh, domeniul politicii gazului, mai ales cunoaște bine regiunea Mării Caspice, Turcia, Iranul și cunoaște relațiile cu Rusia și cu Uh, Ucraina în ceea ce privește gazul. A fost implicată în think tank-urile europene, în special uh, proiecte finanțate de Europa, aspectele economice ale sectorului energetic și a fost organizatoarea unei multitudini de uh, conferințe și uh, la Agenția Internațională pentru Energie de la Paris. Vă rog, doamnă, să vă prezentați lucrarea. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Este o plăcere să mă aflu astăzi uh, aici și să vorbesc despre securitatea furnizării uh, Uh, gazului, vreau să vă vorbesc uh, despre diversitatea Uniunii Europene și cum asta ar putea să fie o provocare uh, pentru elaborarea unei politici eficiente. După cum știți, există o multitudine de riscuri și de provocări care afectează furnizarea gazului către Uniunea Europeană Există riscul de întreruperi uh, de furnizarea gazului din Rusia, lucru care a fost discutat îndelung uh, de-a lungul anilor, apoi întreruperi de livrare din Africa de Nord. Deci uh, sunt tot felul de provocări, scăderea producției interne în Uniunea Europeană, apoi riscul legat de gazul danez, și o posibilă uh, livrare redusă din partea Norvegiei în viitor. Acest uh, lucru înseamnă un risc pentru statele europene și asta înseamnă că trebuie uh, să se uh, elaboreze o uh, reacție, un răspuns la apariția unui astfel de risc. O să fac o comparație între atitudine din Germania și Polonia. În Germania uh, se pune accent pe uh, sustenabilitatea importurilor uh, de gaz, dar și pe mixul energetic cât despre gazul din Rusia, companiile germane îl asociază cu o securitate și stabilitate a furnizării și par să gândească că ar putea să ducă la o scădere a costurilor de furnizare. De asemenea, se presupune că ar exista niște uh, avantaje economice palpabile legate de uh, gazul din uh, Rusia. În ceea ce privește relațiile cu Rusia în domeniul gazului, uh, Germania pare să dorească o normalizare a acestor relații. Apoi când este vorba despre securitatea furnizării, uh, se pare că se dorește o creștere a furnizării de gaz din Rusia. Comisia Europeană se pare că are un rol uh, destul de limitat în această politică. Cât despre Polonia, ea se axează pe uh, o furnizare pe termen scurt și mediu, o politică pe termen scurt și uh, mediu, având în vedere uh, iernile aspre. Atunci când e vorba de gazul din Rusia, acesta este văzut în Polonia ca o sursă mare de insecuritate. Este privit uh, ca o cheltuială uh, istorică pentru că gazul are o poziție dominantă pe această piață. Ă, impactul nu este limitat numai la piața gazului, ci și asupra politicii uh, externe și de securitate. Deci Polonia este mai prudent atunci când este vorba de relațiile cu Rusia în uh, această privință și leagă acest lucru de normalizarea situației din Ucraina. Ea dorește să diversifice, ă, să aibă cel puțin trei surse de furnizare a gazului pe ă, piața sa și vizează o reducere a aportului de gaz rusesc în acest ă, mix. Trebuie să se asigure uh, Uh, condiții egale în interiorul Uniunii Europene, uh, apoi relația cu Gazpromul. Sigur, sunt puncte de vedere divergente, uh, sunt diferențe între Europa Centrală și de și Europa de Nord. Acest lucru se reflectă și în instrumentele și infrastructurile care se construiesc sigur, Nord Stream 2 este cel mai bun exemplu de astfel de proiecte. Este un uh, proiect uh, comun susținut de unele state membre și de Gazprom. Gazprom. Um, în felul acesta se securizează furnizarea pe piețele uh, naționale. Deci Nord Stream 1 și 2 ar avea un impact asupra furnizării pe piețele din nord și uh, din uh, uh, centrul și estul european, uh, Europei. Există nevoie de soluții pe plan regional, însă Um, ceea ce pare contrar uh, politicilor uh, de stabilire a priorităților sunt uh, aceste puncte de vedere divergente, există opțiuni de diversificare există temeri că acest lucru ar putea să aibă un impact asupra vizibilității politicii energetice comune a Uniunii Europene. Și îmi cer scuze, am proiectat prea repede aceste slide-uri. Cum se conformează cu legislația uh, europeană? Uh, există un al doilea grup de proiecte care vor să asigure securitatea furnizării prin diversificarea surselor de furnizare. Se vizează uh, o scădere a dependenței de importurile din Rusia, de aceea se susține și se promovează acest lucru de către o serie de state din centrul și estul europene. Uh, dar uh, se urmărește și o creștere a concurenței la nivel național și regional. Um, sunt uh, proiecte cum ar fi uh, coridorul sudic și terminalele de GNL construite în Marea Adriatică și în Marea Baltică. Sunt proiecte mici ca dimensiuni, sunt importante pentru una sau câteva țări, un număr redus de țări. Dar uh, ele presupun și o serie de greutăți în uh, realizarea lor. Există obstacole la accesul pe piață, unde Gazprom are o poziție puternică. Acest uh, lucru l-am constatat în Lituania și astfel de proiecte furnizează pe piețe mici și, în general, fragmentate. De aici necesitatea de a le susține pentru ca ele să progreseze. În paralel, există uh, propunerea Uniunii Europene uh, legate de pachetul uh, de gaz pe timp de iarnă. care uh, propune o creștere a rolului uh, uh, regional, proiectelor uh, regionale și obligații pentru țările din diferite grupuri de țări din Europa Centrală și de Est sau din Nord-Vest, Germania. Și apoi ar crea obligații de a găsi soluții comune, ceea ce înseamnă că astfel de țări ar trebui să cadă de acord asupra cel puțin unui obiectiv uh, comun. Apoi, cele mai bune practici uh, din regiune trebuie promovate, trebuie uh, construite punți, uh, dar sigur această propunere ridică și o serie de uh, Uh, semne de întrebare în legătura între uh, solidaritate și subsidiaritate, cum uh, se definesc obligațiile pe plan național și cum mecanismele de securitate energetică influențează securitatea furnizării și ce tip de integrare și de infrastructură se poate promova există divergență între statele membre atunci când este vorba de definirea uh, obiectivelor uh, politicii de securitate uh, energetică, apoi rolul activ al instituțiilor în aceste politici. Acest lucru poate să aibă un impact negativ asupra politicilor comunitare și asupra dezvoltării sau elaborării instrumentelor care asigură uh, o astfel uh, de securitate energetică. Mulțumesc. Apologies again for being too long. Grazie, grazie multe alla signora Losco Strahova per questo. Mulțumesc uh, doamnei pentru această prezentare atât de bine documentată. Dacă aveți întrebări, vă rog. Avem 10, la, 10 minute la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am și o întrebare. E foarte bine să vedem aceste perspective diferite din două țări importante din Europa, și anume Polonia și Germania. Mi s-a spus de cineva acum câțiva ani și n-am putut să verific niciodată că a existat uh, un acord între Rusia și Polonia. La început, de mult, la schimbarea regimului, când a căzut comunismul, când primul guvern Kaczynski a fost instalat, apoi s-a anulat acest acord. Există vreun fel de dovadă istorică în acest sens, pentru că mie mi s-a pus că primul Nord Stream a fost făcut doar pentru că Polonia, într-un fel, nu își respectase angajamentele luate față de Rusia. Însă există așa ceva, ați văzut așa ceva în cercurile academice, există vreo dovadă pentru acest tip de argumentație care e foarte populară în Germania. Apoi, această nouă conductă din Norvegia în Danemarca și apoi din Danemarca în Polonia cât de, de reală e, care ar fi dimensiunea economică a unei asemenea con, conducte, 3 miliarde de metri cub, 30, ce credeți? Și o ultimă chestiune. Uh, Mă gândesc că acum și la sud-estul Europei sunt implicat și acolo și mă gândesc că fiecare vrea să fie un hub pentru gaz. Bulgaria are un miliard de metri cub de gaz și vrea să fie un mare hub. România este o țară și mai mare din cauza resurselor proprie și vor să fie ei un hub. Dacă vorbiți cu oricine din Grecia, vor spune că ei sunt acest hub. E o situație ridicolă. Nu se pot crea huburi naționale, mai ales dacă există atât de puține resurse de gaz. Așa că, care ar fi sfatul dumneavoastră? Cred că avem nevoie de o piață GNL pentru sud-estul Europei, însă cum putem să ducem abordările naționale spre ceva integrat la nivel regional? Și nu știu, Gerzi, dacă tu ai vreo părere, dar cred că și Serbia trebuie să fie implicată. Și Serbia este un mare consumator de gaze. De aceea eu aș merge pentru o piață de gaze regionale, uh, și să fie incluse și țările non-europene, cele balcanice. Mulțumesc! Mulțumesc pentru studiul prezentat. Într-adevăr, e foarte interesant de văzut cum își urmărește fiecare interesele. Germania, și înțeleg foarte bine punctul său de vedere, dorește ca în caz de probleme cu privire la aprovizionare din partea Ucrainei sau Poloniei să poată să rămână aprovizionată cu gaze. Și în Franța ne punem aceeași problemă. Dacă ar, putea să, dacă ar apărea un conflict uh, între Polonia și Rusia, dacă ar fi o problemă legată de Ucraina, sigur ne-am aflat în dificultate și deci trebuie să ne diversificăm resursele de aprovizionare. Ce constat însă este că Europa nu ne-a adus securitate energetică. Înainte aveam securitate energetică pentru că aveam o viziune nu politică. Insist, nu politică. Și în ciuda faptului că nu eram de acord cu regimul politic din Rusia, aveam securitate energetică bine mersi. Prin urmare, pe mine mă îngrijorează foarte mult actuala stare de fapt, întrucât cred că Uniunea Europeană nu reprezintă o plus valoare, ci aduce mai multă fragilitate, întrucât gestionează problema securității energetice nu din punct de vedere tehnic, ci sub un unghi politic. Și vă spun sigur, Discuțiile acestea pot dura la nesfârșit. Evaluările sunt pur subiective. Germania are o evaluare subiectivă a Rusiei, avem și noi, Franța, o evaluare subiectivă a altor țări și nu o să ieșim niciodată din dezbaterea aceasta. Securitatea energetică nu este tratată decât într-o optică politică. Văd că nu mai sunt alte întrebări, de aceea permiteți-mi mie să adaug o întrebare. Vorbeați despre rolul Comisiei Europene pentru că aceasta dispune de... pentru, pentru a crea condiții egale pe piață. Și eu consider că e un lucru foarte important în toate sectoarele. Ce s-ar putea face, după părerea dumneavoastră, mai mult pentru a avea un uh, nivel egal cu, o, uh, cu reguli uh, similare pe, pentru toată lumea? Mulțumesc pentru întrebări. Când vine vorba despre un acord între Polonia și Rusia, uh, nu știu exact la ce vă referiți. Au existat două proiecte de infrastructură care nu au devenit realitate. Uh, al a doua parte a conductei IAMA și cred că au fost niște neînțelegeri de partea poloneză și rusă, așa că nu s-a mai ajuns la un acord și apoi a mai existat un plan de a ocoli Ucraina prin Polonia și Slovacia, dar Polonia nu s-a implicat în acest uh, proiect din cauză că sprijinea și sprijinea politic viziunea, rolul și rolul pe care îl avea Ucraina în ceea ce privește transmisia gazelor spre Europa. Când vorbim despre conexiunea norvegiană, baltică, mă întrebați despre raționalul din spate. Uh, această, această concentrare poloneză pe diversificare, o a treia sursă independentă de gaze, foarte importantă, e nevoie de ea astfel încât să existe o piață competitivă în Polonia, în această regiune. Există și această situație uh, și anume că descrește securitatea furnizării în Danemarca. A avut loc un anunț acum șase luni sau mai puțin și anume închiderea producției la Tira, cel mai mare câmp care aprovizionează Suedia, Danemarca și Germania acum. Așa că există uh, o nevoie de surse suplimentare și legături suplimentare. În ceea ce privește haburile de gaze și ambițiile regionale, e clar că toată lumea își dorește să fie un, un hub pentru gaze, însă de ce e nevoie? Din punctul meu de vedere, clar e vorba de surse suplimentare pentru regiuni și infrastructură regională. Recent am auzit că peste 65 de miliarde de euro au fost investiți în ultimii ani în infrastructura de gaz europeană. Cred că doar o fracțiune din acești bani au mers spre Europa Centrală și de Est. Această regiune e subdezvoltată, dacă vorbim despre dezvoltarea infrastructurii și a pieței. E nevoie de o piață, e nevoie și de furnizori astfel încât să fie stimulată cererea. Pentru că, cum ați auzit, Polonia nu e o piață mare, dar e una din puținele piețe unde creșterea unde cererea de gaze ar putea fi în creștere în Europa. Și s-a mai făcut observație în ceea ce privește securitatea aprovizionării. Pentru mine, punctul principal e că ar trebui să încercăm să fim de acord pe niște obiective comune aici pentru că putem uh, găsi diferite riscuri, însă dacă în grupuri, în regiuni, găsim un limbaj comun și știm ce ne dorim să facem, atunci va fi mai ușor să proiectăm niște instrumente. Și vă mulțumesc! Era cosa un po' insolita, ma ho il piacere di dare la parola și acum un lucru neobișnuit, am plăcerea să-i dau din nou cuvântul domnului președinte Buzek, raportor pe marginea acestui dosar, pentru a trage concluziile acestei după amieze. Mulțumesc foarte mult, vă înțeleg și când vorbiți italian, așa că mă surprinde mult acest fapt. Bine, stimați colegi, ne așteaptă un volum mare de muncă în Comisia ITRE, două regulamente, două comunicări. Abia n am început munca. Discuția noastră a fost utilă și pentru viitoarele discuții din Comisia ITRE. De aceea ar trebui să ținem cont de principalele lucruri care se află în spatele propunerii Comisiei Europene și anume să se creeze o piață de gaze stabilă pentru Europa și să fie asigurată furnizarea, bineînțeles, cu toate consecințele care există pentru economia noastră, pentru că ne-am dorit să devenim mai competitivi și să avem um, surse durabile de, pentru cetățenii noștri. Așa că e importantă responsabilitatea aici. Asta încercăm să facem. Ne schimbăm și valorile. Ne dorim ca solidaritatea să fie schimbată spre ceva ce să semene cu o lege, ceva ce să existe în legislația noastră. E foarte important, pentru că continuă să fie valoarea cea mai importantă pentru Uniunea Europeană, însă dacă am putea traduce această idee de solidaritate în legislație și responsabilitate reală, ei bine, ar fi foarte bine pentru viitor și apoi și țările din comunitatea energetică. Sunt importante să creăm o uniune energetică pentru 36 de state, transparența contractelor internaționale când e necesar, nu în toate cazurile, bineînțeles, și poate și un grup de achiziții. Poate ar fi mai ușor pentru noi astfel să avem niște prețuri mai scăzute și să fim niște uh, parteneri puternici pentru furnizorii noștri din exterior. Totul se află înaintea noastră. În caz de crize ne-am dorit să dezvoltăm ceva cum ar fi coridoare, coridoare de urgență pentru aprovizionarea cu gaz în toate părțile Uniunii Europene, astfel încât să ne asigurăm că nu va exista nicio criză gravă pe viitor. Cred că Putem să spunem că discuția noastră, audierea noastră a fost una foarte utilă pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumesc, stimați colegi. Vă mulțumim. Mulțumim tuturor vorbitorilor. Stimați colegi, domnul vicepreședinte Ansip se află în drum spre noi. Ne bucură foarte mult acest fapt. Următorul punct de pe ordinea noastră de zi e un schimb de păreri cu domnul Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, ca parte a dialogului structural. Mergem pas cu pas în dialogul structural în ceea ce, cu Comisia Europeană. <laughs> okay. Okay. Well, uh, dear friends, let me... Stimați prieteni, țin să vă reamintesc fiecăruia dintre dumneavoastră că ITRE a fost implicat pe rezoluția Parlamentului European în care a fost adoptată în sesiunea plenară din ianuarie. Din acest an, bineînțeles, multe propuneri vor ieși din aceasta. Decizii în ceea ce privește spectrul radio, apoi pachetul Comisiei în ceea ce privește digitalizarea industriei europene, revizuirea pachetului Telecom, care va avea loc în câteva luni și ne așteptăm și la alte propuneri cât de repede. Așa că sunt multe despre care trebuie să vorbim. Țin să vă reamintesc fiecăruia dintre dumneavoastră, stimați colegi, că vicepreședintele ANSIP a fost invitat de Comisia ITRE în contextul dialogului structurat, un lucru foarte important pentru noi, membrii Parlamentului European. Domnule vicepreședinte Ansip, ne veți da o actualizare a punerii în aplicare acestei părți a programului de muncă al Comisiei pentru 2016 și de asemenea și cum arată situația pentru 2017. Ne-am întâlnit cu domnul vicepreședinte Ansip și la conferința președinților de comisii și am discutat acum câteva luni toate aspectele în ceea ce privește piața unică digitală și pachetul Telecom, care e atât de important din acest punct de vedere. Avem o oră și 10 minute la dispoziție, nu stăm foarte prost cu timpul, așa că, domnule vicepreședinte, vă rog să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Săptămâna trecută, când am lansat strategia în ceea ce privește piața unică digitală, Înainte, în decembrie, am făcut primele două propuneri. Una discuta despre portabilitatea conținutului digital, iar cealaltă propunere regulile, avea de-a face cu regulile contractuale. Și ne-am propus să avem niște reguli contractuale mai armonizate. Însă, în februarie, am avut această propunere de 700 de MHz, o propunere foarte importantă pentru Comisia ITRE și și pentru mine personal. Președinția țărilor de jos s-a descurcat foarte bine cu acest, această propunere de 700 de MHz. Așa cum vă amintiți, am decis să împărțim în două părți această bandă de 700 de MHz, bandă superioară, adică 694 până la 790 de MHz și va ține de furnizori de servicii telecom um, la care dintre aceste benzi uh, apelează 694-790 MHz vor rămâne aceste frecvențe pentru televiziune digitale, terestre, pentru teatre care folosesc microfoane fără fir și așa mai departe. E foarte important să existe mai multă claritate în acest domeniu. Astăzi nu există niciun fel de predictibilitate, claritate, nimeni nu știe pentru cât timp pot fi folosite aceste frecvențe și fără să existe acest element de predictabilitate, nu, nimeni nu e dispus să facă investiții. Așa că scopul nostru este, bineînțeles, să oferim această certitudine furnizorilor de servicii telecom pentru că putem visa la 5G, la internetul lucrurilor, la mașini conectate, uh, da, și aceste 700, de, acești 700 de MHz, dacă nu facem nimic, vor rămâne un vis. Așa că eu cred că această decizie va fi una foarte utilă și pentru cei din radioteleviziunea tradițională, pentru televiziunile terestre, pentru că toți vor ști cât timp vor putea folosi acest, aceste frecvențe. La Consiliu, bineînțeles, un anumite state au uh, cerut perioade mai lungi, nu 2020, dar 2022, pentru punerea în aplicare. Cu toții știm că în Corea de Sud, în Japonia, vor începe să folosească elemente majore din pachetul 5G. Deja, deja unul dintre Jocurile Olimpice care vor avea loc în 2018-2020 în Uniunea Europeană. Pentru acesta, scopul nostru este să avem standard de 5G până în anul 2020. Potrivit Ericsson, știm că cel puțin două orașe vor începe să folosească elemente majore de standarde 5G și asta începând cu anul 2018 și anume Stockholm și Tallinn, bineînțeles. Așa că trebuie să ne grăbim. nu ține de cât de generos e Parlamentul European sau cât de generoasă va fi Comisia Europeană, ci e ceva ce ține de viitorul țărilor noastre, de viitorul Europei. Dacă vom rămâne în urmă sau dacă ne dorim să avem o poziție de lider în lume. Bineînțeles, pot să înțeleg că există situații diferite în statele membre, foarte diferite, de exemplu în Finlanda, nu se folosesc benzile de sub 700 MHz pentru uh, televiziunea digitală terestră și pare să nu fie o mare problemă. Însă în alte state, cum ar fi, de exemplu, Italia, această parte a televiziunilor digitale terestre pe această frecvență, e bine, această bandă e una remarcabilă și trebuie să găsim soluții și pentru astfel de țări unde există probleme. din cauza folosirii în, în foarte mare a acestui tip de frecvență pentru televiziunea digitală terestră. Mai există și alte probleme tot legate de această bandă de 700 de MHz, însă în termen general, pe timpul președinției țărilor de jos, statele noastre membre și în special președinția au reușit să se descurce foarte bine și e posibil să avem această abordare generală de care avem nevoie pe data de 25 mai. Apoi, am lansat luna trecută pachetul privind digitalizarea industriei. Acest pachet are de-a face cu comunicarea cloud în Uniunea Europeană. Astăzi investim aproximativ 70 de miliarde din uh, banii contribuabilor pentru cercetare și știință, însă aceste rezultate științifice, bine, unele dintre ele țin de servicii diferite, de diferite tipuri de cloud, dar pentru că există acel, un fel de, nu există destulă interoperabilitate, nu putem beneficia complet, de exemplu, de pe urma big data și de pe urma acestor rezultate științifice care sunt produse folosindu-se banii europenilor. Cercetătorii, cei din mediul universitar, uh, ne cer un cloud deschis european pentru știință și avem o asemenea propunere, astfel încât să existe acest tip de cloud. Apoi și în ceea ce privește prioritățile TIC și standardele, am identificat cinci domenii unde ne-am dorit să, acceler, să ne accelerăm activitățile. Aceste cinci domenii sunt 5G, cloud, internetul lucrurilor, big data și cibersecuritatea. Aș dori să spun foarte clar următoarele. Standardizarea standardizarea trebuie să fie un proces benevol. un proces legat de industrie, însă pe aceste domenii prioritare, Uniunea Europeană, Comisia Europeană poate să își exercite o anumită influență asupra acestor procese, folosindu-se din nou de banii contribuabililor europeni, astfel încât să inițieze anumite tipuri de tendințe. Însă este foarte important ca activitățile noastre să fie coordonate în ceea ce privește domeniul standardelor. Un singur exemplu, în Uniunea Europeană avem deja peste 600 de standarde diferite în ceea ce privește internetul lucrurilor, Internet of Things. Poate că sunt prea multe standarde care există deja, mai ales pentru IMM-uri. Le este practic imposibil să înțeleagă ce e cu toate aceste standarde. Apoi, pentru producătorii de electrocasnice, lucrurile stau în felul următor. Dacă azi cineva dorește să interconecteze electrocasnicele, un lucru uh, foarte important în ceea ce privește eficiența consumului energetic, atunci trebuie să fie introdus un chip în uh, frigider sau în aspirator și un asemenea chip astăzi costă 50 de euro. Însă, dacă am putea să creăm niște standarde unice deschise, atunci costul acestui chip va fi de 1 euro. Și nu e ceva ce ține doar de consumatori care ar trebui să plătească în plus câte 9 euro pentru asemenea electrocasnice, ci ține de competitivitatea noastră. Când m-am întâlnit cu Gino Rometti, președinte a IBM, dumnea ei ne-a propus să colaborăm, adică americanii și europenii, să colaborăm astfel încât să creăm niște standarde comune deschise pentru internetul lucrurilor. Așa că acest pachet în ceea ce privește digitalizarea ține și de noul plan de acțiune e-guvernanță, ne-am dorit să introducem și un principiu în ceea ce privește mediul de afaceri. Astăzi există diferite registre de afaceri, nu, mediul de afaceri nu reușește să comunice companiile unele cu celelalte, așa că dacă cineva vrea să semneze un acord aici în Belgia, atunci Și apoi, dintr-un alt stat membru, întrebarea e cum știm că acest domn, această doamnă reprezintă într-adevăr compania care spune că o reprezintă, pentru că e nevoie de hârtie. Așa că acesta trebuie să aducă un document uh, din țara în care există afacerea, din registrul comerțului de acolo. Uh, Or, acum în secolul 21 să continui să faci afaceri uh, într-un mediu bazat în special pe formatul de hârtie și nu într-un mediu virtual care să permită în mod fiabil și serios afacerile transfrontaliere. Este greu de înțeles. Propunerea comisie este deosebit de importantă. E vorba de abolirea geoblocajului. 2% dintre aceia care doresc să achiziționeze ceva dintr-o altă țară nu au acces și chiar dacă au acces, 20 și ceva la sută din cei care au acces nu s-au putut înregistra pe site-ul respectiv. Și 32% din norocoșii care au avut și acces și s-au și putut înregistra. Deci, aceștia se confruntă cu probleme la etapa livrării. Și dacă și aici au avut mai mult noroc, n-au putut să plătească achiziția respectivă. 26% n-au putut plăti. 26% n-au reușit, deci, să plătească o achiziție. Adică un procent foarte mare de oameni care au încercat să cumpere un produs sau un serviciu dintr-o altă țară membra Uniunii Europene n-au putut să facă acest lucru. Și atunci, cum mai vorbim noi de piața unică? Problemele astea trebuie rezolvate. Noi vom propune obligația de a vinde și la nivel european ca și la nivel național ceea ce înseamnă obligații nu neapărat în ce privește livrarea, ci trebuie aplicate aceleași reguli. Nu vom începe să reglementăm prețurile la livrarea de colete la nivel european, dar vom solicita mai multă transparență. Pentru că există probleme în ce privește prețurile la livrarea de colete în Uniunea Europeană și noi am vrea mai multă transparență, mai multă concurență și deci și prețuri mai mici pentru întreprinzători și pentru cetățeni în general. Pachetul acesta privitor la comerțul electronic se referă mai puțin, poate, la teme care interesează Comisia ITRE. El, el vizează regulile platformelor de asemenea însă și aici intervine competența ITRE, ne-am propus să nu adoptăm o abordare orizontală, ci o abordare bazată pe factori declanșatori. Sunt acum persoane care se plâng de lipsa de transparență, vorbind despre motoarele de căutare, de exemplu. Atunci când vor să-și promoveze propriile servicii, poți să găsești uh, pe motoarele de căutare numai liderii de pe piață. Alții sunt îngrijorați de problema protecției consumatorilor și se gândesc la, de exemplu, serviciile de taxi. Toți cei care funcționează în Uniunea Europeană trebuie să respecte regulile, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să mergem odată cu timpurile și să ne adaptăm la noile tehnologii. Sunt platforme unde conținutul este legal, însă este utilizat în mod ilegal, de exemplu platforme care pun la dispoziție fișiere muzicale. Deci iată foarte multe probleme de care trebuie să ne ocupăm. make this proposal already on Wednesday. Aș mai mai fi multe de spus, timpul meu a expirat însă, în luna iunie vom vedea propunerea Da, puteți încheia, spune domnul președinte. Veți avea timp suficient apoi să răspundeți la întrebări. Da, am să mă grăbesc un pic. Deci în septembrie vom veni cu o propunere foarte importantă și pentru comisia dumneavoastră, reformarea regulilor de telecomunicații. Propunerea aceasta va avea în centrul său spectrul radio, ne-am coordonat la nivel intern și vreau să spun și în fața dumneavoastră foarte clar că aici Comisia Europeană nu este interesată de banii pe care îi economisesc statele membre sau pe care îi obțin vânzând uh, frecvențe. Ci pe noi ne interesează coordonarea la, în domeniul acesta. Să nu putem să, putem să visăm, de exemplu, la mașini uh, teleghidate. În sfârșit, E foarte important însă ca lucrurile la care visăm să nu rămână doar vise, așadar alocarea acestor frecvențe, potrivit înțelegerii mele cel puțin, presupune și o coordonare la nivelul duratei licențelor. Și din câte știu eu, cu cât perioada respectivă e mai lungă, cu atât mai bine. De exemplu, în Regatul Unit, perioada este fără, este pe, pe termen nedeterminat. Cineva făcea o propunere de 25 de ani. E tot, mai, tot e mai bine decât 5 ani, pentru că cu cât perioada de acordare a licenței este mai scurtă, cu atât mai puține investiții se va simți dornic să facă operatorul respectiv. Deci, E important să existe o coordonare la nivelul acoperirii, de asemenea, Și trebuie să ne gândim ce reguli vom viza în acest regulament. În momentul de față, lucrurile sunt destul de clare în Uniunea Europeană, dar dacă vrem să visăm la mașini teleghidate, atunci va trebui să ne coordonăm într-un mod mai aprofundat și în ce privește acoperirea și, desigur, și partajarea frecvențelor, iarăși este o chestiune pe marginea căreia trebuie să ne punem de acord. Trebuie să ne gândim și la investiții, investiții în zonele rurale și așa mai departe. Va exista deci o propunere în ceea ce privește fluxul liber de date și mi-a scăpat un lucru. În iunie vom discuta și despre o revizuire aprofundată a normelor în materie de comerț angro. Pentru ca toate aceste lucruri să se întâmple în 2017, trebuie să găsim soluții și pentru aceste aspecte încă de pe acum. Ultimele noastre propuneri vor viza directiva privind uh, viața privată pe internet, și drepturile de proprietate intelectuală, respectiv directiva de punere în aplicare în acest domeniu. N-am reușit să fiu prea concis, dar, mă rog, da, v-ați referit la o mulțime de acte legislative, de propuneri și e bine că le-ați menționat pe toate și acum trecem la sesiunea de uh, întrebări, observații și răspunsuri și în numele PPE îi dau cuvântul domnului Boni. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Vă mulțumesc pentru această prezentare. Au fost multe informații noi și se vede că aveți o abordare holistică a provocărilor în domeniul digital. Acum un an am apucat de activitate pe marginea pieței digitale unice și cred că am reușit să facem ceva progrese, poate nu foarte repede, dar în mod hotărât și hotărârea contează, fiindcă ea ne permite să avem în vedere toate dimensiunile problemei. M-aș concentra asupra câtorva aspecte. Un element important îl reprezintă faptul de a înțelege că soluțiile cele mai importante pentru piața digitală unică se leagă de organizarea și de condițiile din planul tehnic. Vorbeați despre standardizare, de exemplu. Și aici întrebarea mea ar fi următoarea. Cum putem crea echilibrul optim între modelele de standardizare benevole și respectiv uh, stimulate de sectorul industrial în Uniunea Europeană și cum putem face presiuni pentru a se crea standarde și pentru, acest, pentru ca acestea să fie diseminate, pentru că ele reprezintă un lucru foarte important, de exemplu, pentru internetul obiectelor. A doua mea întrebare se leagă de comunicare, interoperabilitate și, în același timp, răspândirea în statele membre a soluțiilor uh, identității electronice. Avem o serie întreagă de idei și de soluții în acest, în acest caz. E, se pune aici problema autentificării electronice a, identit- a identității, dar probabil că nu toate statele membre vor fi gata în același timp și asta este foarte important pentru dezvoltarea pieței digitale unice. A treia mea întrebare se referă la modelul de cadru de reglementare. În multe dintre propunerile comisiei constat că aceasta este orientată nu numai în direcția mai puternice reglementări, ci uneori chiar dă dovadă de foarte multă prudență. Eu cred că asta nu e rău deloc. Ați prezentat câteva propuneri cu privire la crearea unor uh, parteneriate public-private ne-am putea gândi și la un cod de conduită, de exemplu în sectorul sănătății electronice. Și cred că și în multe alte domenii ar fi mai bine să se intervină prin soft law decât prin reglementare fermă, prin legislație. Pentru că atunci când punem la oaltă legislația pe de-o parte și tehnologia și inovarea pe de alta, întotdeauna tehnologia și inovarea ies câștigătoare. Și ultima mea întrebare se va referi la platforme. Ministerele din câteva țări europene au prezentat înaintea reuniunii la Consiliul pentru Competitivitate, Transport uh, și Energie și Competitivitate au prezentat deci o scrisoare pe care au transmis-o atât președinției neerlandeze cât și dumneavoastră, Comisiei, în legătură cu piața digitală în epoca digitală, așa încât să nu existe o povară excesivă asupra întreprinderilor sau utilizatorilor, stimulând uh, soluții noi și inovatoare în domeniul acesta al platformelor. Vă mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Blanco Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, îi mulțumesc și domnului comisar a trecut un an de când am prezentat strategia pentru piața digitală unică, despre care ni s-a spus că ea constituia una dintre prioritățile actualei Comisii Europene și Parlamentul European s-a pronunțat deja pe marginea acestei strategii printr-un raport. Am lansat un apel de a profita la maximum de oportunitățile pe care le oferă digitalizarea. Ea, oferă, ea prezintă însă și riscuri, și anume apariția unei uh, rupturi între regiuni, dar și între generații. Trebuie îmbunătățite drepturile în ce privește uh, ocuparea, drepturile lucrătorilor în acest nou mediu. Acesta este un aspect fundamental de care cred că nu se face vorbire prea amplu în comunicarea comisiei, în orice caz nu suficient. Înțeleg că comisia face eforturi deosebite pentru a-și respecta calendarul prevăzut în comunicare, dar cred că trebuie să facem un salt nu doar cantitativ, ci și calitativ în uh, propunerile pe care Comisia le prezintă în fața Parlamentului. Mă tem însă că în propunerile sale Comisia păcătuiește prin lipsă de precizie. De exemplu, în ce privește pachetul privind digitalizarea industriei, care e fundamental pentru viitorul acestui sector în Uniunea Europeană. Ne spune Comisia că lucrătorii trebuie să fie înzestrați cu mai multe calificări în acest sector, dar strategia aceasta nu vorbește decât de consolidarea dialogului între uh, angajatori și lucrători. Apoi, Pachetul acesta de inițiative presupune investiții private și publice de peste 5 miliarde de euro. După aceea se vorbește în comunicarea Comisiei despre proiecte concrete. Apoi, în ce privește cloudul european, ni se spune că inițiativele Comisiei vor mobiliza investiții publice și private de 6.710 milioane de euro adică 4.000 de uh, euro, 4 milioane de euro vor fi investiții suplimentare pe lângă investițiile private. Însă nu ni se vorbește nimic despre revizuirea directivei privind sateliții, cablurile, geoblocarea, drepturile de autor, platformele de internet. Eu vă îndemn să dați dovadă de ambiție dar să dați dar dovadă de ambiție acolo unde aveți competențe pentru ca Europa și cetățenii săi să se poată bucura de toate avantajele pe care le reprezintă Europa digitală. Mulțumesc foarte mult, doamna de Castillo Pilar. Ok. Now, uh, thank you very much. Welcome. Mulțumesc că uh, îl salut pe vicepreședintele Anții, îi doresc încă o dată bun venit. Cu un an în urmă, Comisia a prezentat uh, programul pentru acest trimestru, a identificat uh, piața unică digitală ca unul dintre proiectele FAR și pe bună dreptate. Trebuie să spun că după aceste 18 luni putem să tragem concluzia că Comisia uh, este în grafic și privind ceea ce s-a realizat din punct de vedere legislativ, uh, ceea ce vreau să spun este că nu trebuie să pierdem nicio clipă și în la mijlocul anului 2018 trebuie să fie adoptat toate acele propuneri legislative care fac parte din cele 16 acțiuni pe care le-ați uh, propus. Este un lucru pe care vreau să-l subliniez în prezența dumneavoastră aici. Avem uh, comerțul electronic, geoblocarea, portabilitatea și așa mai departe. Însă nu trebuie să pierdem nicio clipă și trebuie să ne asigurăm că la sfârșitul acestui mandat legislativ putem să conchidem că propunerile uh, comisiei pe care uh, Parlamentul le împărtășește întru totul uh, au uh, fost realizate și piața unică digitală compusă din 28 uh, de uh, particele nu mai este fragmentată. Asta trebuie să fie concluzia noastră. și o Europa în care să nu mai existe uh, roamingul într-un an. Doamna Griffin, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule vicepreședinte. Reglementarea în domeniul telecom este esențială, iar consumatorul trebuie să fie în centrul acestei politici. Aș vrea să vă întreb ce măsuri veți lua pentru a asigura uh, că drepturile Uh, consumatorului uh, sunt avute în vedere la revizuirea uh, legislației, că nu mai există persoane care să aibă acces sau nu. Trebuie să combateți excluderea sexuală sau economică. În Regatul Unit avem uh, obligația uh, serviciului uh, universal în strategia Europa 2020 obiectivul a fost de 30 de megabits pe secundă ca serviciul universal. În momentul de față, 2,5 milioane gospodării și întreprinderi din Regatul Unit nu au acces uh, la o viteză de 10 megabits în bandă largă. Deci care sunt acțiunile pe care le veți promova pentru a vă asigura că toate zonele din Regatul Unit și din Europa vor avea acces la banda largă sau la internet la o viteză egală cu cea de care beneficiază cei din mediul urban. 40% din lucrători actorii uh, din Uniunea Europeană nu au uh, competențe digitale suficiente. Cum veți face ca uh, să se facă o tranziție justă la piața unică digitală pentru a asigura ca toți tineri și bătrâni vor uh, uh, avea aceleași drepturi într-o lume total digitalizată. Domnul Vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine se pune întrebarea cum putem noi cât mai repede să avem tehnologia 5G pentru telefoane cu arhitectură aliniată și să trecem peste granițele existente. Credeți că prin intermediul facilității conectarea Europei putem să ne gândim la un nou program în ceea ce privește uh, măsurile din domeniul telecomunicațiilor transfrontaliere până cel puțin în 2018. Să avem o garanție că până atunci uh, tehnologia 5G poate să fie folosită. Uh, în prezentarea dumneavoastră ați observat foarte bine că, bineînțeles, ține și de miniștrii din, uh, um, miniștrii din statele naționale, că e nevoie de acești bani, dar acești bani pot și văzuți ca capitalul propriu care să ajungă în Banca Europeană de Investiții. Și apoi, prin rollout, să se financeze infrastructura de care e nevoie. Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții ar putea să sprijine multe proiecte, miniștrii de finanțe nu ar pierde bani și astfel ar exista și un capital în Banca Europeană de Investiții. Cred că ar fi un model bun care ar putea fi accepta, acceptat de miniștrii din sectorul finanțelor. Și ne-am putea gândi și la volum, cam de ce am avea nevoie, astfel încât totul să fie posibil. Apoi, ce mai cred? Cred că trebuie să ne asigurăm că avem o viteză constantă în orașe, în ceea ce privește internetul. Și aici ne putem gândi la eficiența energetică, povara asupra mediului care ar trebui să fie redusă. Uh, astfel încât să existe și, bineînțeles, ne gândim la rețelele care nevoie. Mă întreb dacă există statistici care să ne arate unde există viteza cea mai bună, adică fără frânări, fără încetiniri, în ce fel de orașe există viteza cea mai bună menținută la internet. Vă mulțumesc! Uh, thank you very much, Mr. Sorinio. Mulțumesc, domnul Zorinio. Mulțumesc, domnule comisar. De fapt, modalitatea cea mai bună de a ne pronunța pe marginea primului an al acestui uh, program digital este să tragem concluzia în legătură cu experiența pe care am acumulat-o. Nu am mers prea repede și nu am comunicat uh, suficient de mobiliz mobilizator sau integrat. Iată bilanțul pe care putem să îl facem. Cred că ar trebui să țineți cont de aceste două remarci. V-am ascultat spunând că cel care dorește să opereze sau să uh, intervină pe această extraordinară piață europeană trebuie să respecte regulile noastre. Dar regulile Regulile noastre trebuie să fie actuale, ele trebuie să fie adaptate noului uh, cadru uh, al pieței digitale. Prin urmare, opinia publică, cetățenii din Uniunea Europeană trebuie să-și câștige aliați. De ce? avea operatori care să promoveze programe uh, prioritare. În săptămâna în care Comisia va prezenta a doua etapă a pachetului este importantă. Trebuie să fie un pachet sau o comunicare care să nu aibă o natură tehnică pronunțată. Este foarte interesant să discuți uh, de cloud, de drepturile de autor, de toate aceste subiecte. Însă, mai întâi de toate, e nevoie de o comunicare integrată. Cetățeanul trebuie să înțeleagă. Pachetul trebuie să aducă o schimbare la nivelul vieții acestuia. Deci aștept cu nerăbdare care vor fi măsurile concrete. Însă aplaud o accelerare a acestui uh, progres. Vă mulțumim pentru prezentarea într-adevăr foarte interesantă. Nu trebuie să repet tot ce au spus colegii și mie mi se pare că e lucrul cel mai important de care trebuie să ne ocupăm în anii viitor, în politică. E importantă și infrastructura și legislația și la amândouă suntem în urmă. Nu m-am anunțat până acum, am o întrebare concretă însă. Ne-ați vorbit despre politica frecvențelor, despre acest domeniu. Cu siguranță există foarte multe probleme care trebuie luate în vizor acolo, însă eu am o întrebare concretă în ceea ce privește frecvențele radio, radio în ceea ce privește cele folosite de tehnicienii, de evenimente. Uh, a rămas puțin la o parte acest aspect în propunerea comisiei. S-a spus doar că pentru evenimente, pentru piese de teatru, conferințe și așa mai departe, e nevoie de reguli, reguli um, europene, dar care pot să fie și naționale. Așa că întrebarea mea e următoarea și asta pentru că am discutat mult și în această instituție. Aveți niște planuri concrete? în ceea ce privește acest tip de servicii și cum trebuie să fie abordate. E o nișă mică, dar care are consecințe asupra politicii întregi a frecvențelor și armonizarea lor. Și de aceea ar trebui să ne gândim și ce putem face în acest sens, să ajutăm pe oameni și pe furnizorii de servicii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna. Doamna Sander. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în anumite comisii din Parlamentul European se vorbește în momentul de față despre combaterea deșertificării zonelor rurale. Cred că unul dintre instrumentele principale este um, instalarea internetului cu viteză mare peste tot în Europa și în, deosebit, în mod deosebit în zonele rurale. Mizele sunt foarte mari pentru a dezvolta noi forme de producție, de muncă, de lucru uh, la distanță. Uh, pentru lumea agricolă este important uh, lumea agricolă are nevoie de internet de mare viteză și pentru uh, a uh, se instrui. Uh, deci, care sunt soluțiile pentru a accelera ritmul și care sunt tipurile de finanțare? Aș vrea de asemenea să remarc, domnule comisar, ați vorbit și sunt de acord cu dumneavoastră de uh, internetul obiectelor, ați uh, uh, vorbit de chipurile care uh, costă 50 de euro și ar putea să scadă la un euro în cazul uh, uh, electrocasnicelor. Deci uh, aveți intenția să comunicați bine în această privință pentru că dacă astăzi vrem să venim în uh, întâmpinarea cerințelor cetățenilor, uh, uh, auzim critici de genul Europa se preocupă de uh, detalii. Dacă dăm exemple fără să le explicăm bine, uh, lumea va spune, a, bine, Europa se apleacă acum asupra cipurilor din uh, electrocasnice, fără să înțeleagă logica. Deci, hai să încercăm să comunicăm foarte bine în legătură cu ceea ce face uh, Europa pentru mizele cu care se confruntă uh, economia și asta să nu fie un element care să distragă atenția. Mulțumesc! Dacă mai dorește și altcineva să intervină, nu se pare. Domnule comisar, o primă întrebare. În apropierea frontierelor Uniunii Europene, nu este ușor să se uh, acceseze spectru de 700. Crezi, credeți că s-ar putea face ceva la nivel european pentru a uh, schimba uh, această situație? Țara noastră este probabil în aceeași situație. Apoi, o chestiune poate controversată. Care este reacția, răspunsul nostru european pentru, în legătură cu informațiile existente despre uh, impactul negativ asupra sănătății al uh, Wi-Fi-ului 5. Uh, Apoi, banda europeană de mare viteză prin prisma EFSI. este posibil să utilizăm pe scară largă pentru că ar fi uh, extrem de interesant, o perspectivă extrem de interesantă pentru cetățenii noștri. Mulțumesc uh, pentru toate aceste întrebări. În legătură cu EPSI aș dori să spun că din câte înțeleg eu, e vorba de o propunere bună și o idee bună. E menită să atragă uh, investiții uh, private și vom acoperi uh, riscurile fără a folosi foarte mult banii contribuabililor uh, și vom încerca ca toate aceste proiecte să fie atrăgătoare și pentru sectorul privat. Se pare că acest model funcționează și pot să vă spun mai multe. Luna trecută am uh, fost în Africa. Am uh, discutat uh, cu Comisia Uniunii Africane și ei, la rândul lor, erau interesați să utilizeze același model deci, dacă vom putea atrage investițiile private, asta înseamnă că acest proiect trebuie să funcționeze. Desigur, cred că este posibil să găsim uh, investiții uh, pentru zona noastră din uh, EPSI. În legătură cu impactul negativ asupra sănătății al Wi-Fi-ului. Am citit câteva articole, însă acestea nu se bazau pe uh, rodul unei cercetări. Erau mai degrabă zvonuri, dar nu erau dovezi științifice în acest sens. Sigur, trebuie să fim extrem de prudenți și de atenție la nivelul emisiilor, să ne gândim la uh, internetul obiectelor. Nu vrem să să ne aflăm ca într-un cuptor cu microunde. Uh, Apoi, sunt de acord, trebuie să ne coordonăm uh, acțiunile și să negociem cu vecinii noștri. În uh, ceea ce privește cei 700 de MHz, pentru că în unele Uh, țări uh, învecinate folosesc banda de 700 de MHz pentru, în scopuri militare. Asta pentru noi este o provocare și anume cum să oferim aceste frecvențe uh, serviciilor de telecom atunci când în vecinătatea lor sunt semnale foarte puternice în aceeași bandă. Deci trebuie să găsim o soluție. Da, în acest an am făcut multe propuneri, am luat o serie de decizii în ceea ce privește Europa fără roaming. Este o inițiativă care a fost pregătită timp de atâția ani. Trebuie să ne reamintim de unde am pornit uh, cu un an în urmă. Era o propunere 5 plus 5 plus 5. 5 uh, minute pentru uh, convorbiri, 5 uh, SMS-uri și 5 megabytes în, la tarifele de acasă. Asta de aici am pornit și acum eliminarea taxelor uh, de uh, roaming de la 15 iunie 2017. Dar uh, vă îndemn să lucrăm în continuare asidu până la 15 iunie când se va face revizuirea. Sigur, directiva privind securitatea rețelelor este importantă pentru întregul an. Nu, eu sunt cel care trebuie să spun că Parlamentul a lucrat foarte bine. Apoi, protecția, reforma directivei prin protecția uh, datelor. Trebuie să ne grăbim, uh, timpul uh, fuge și trebuie să avem în vedere și să ne luăm timpul necesar și pentru democrație. Procesul decizional uh, eficient, care nu este uh, democratic, nu este foarte bine primit. Apoi, uh, asigurarea echilibrului între o abordare voluntară a standardizării și asistența industrială. Deseori, lumea se plânge de standardizare. Standardizarea este văzută ca ceva rău uh, pentru a simplifica lucrurile. Am convenit să ne întâlnim undeva și acest undeva nu este clar definit ce înseamnă. Apoi, Unul merge într-o direcție, altul se îndreaptă într-o altă direcție și, de fapt, cele două persoane nu se întâlnesc vreodată. Deci, după înțelesul meu, o astfel de standardizare se referă la acest punct de întâlnire. E vorba de standarde deschise, care trebuie să rămână deschise. Însă asta nu înseamnă că nu putem să folosim uh, software-uri cu o sursă deschisă. Sigur, putem să facem acest lucru, însă trebuie să convenim asupra acelui punct de întâlnire. În, în ceea ce privește identitatea digitală, am uh, discutat-o într-o conferință chiar astăzi, uh, este important să punem în aplicare acest regulament privind identitatea digitală în toată Uniunea Europeană. Ia, acest regulament constituie baza atâtor servicii digitale oferite de companii. Deci vom face acest lucru. În ceea ce privește cadrul de reglementare, da, trebuie să vorbim despre viitorul BEREC. Autoritățile naționale de reglementare trebuie să fie total independente, însă care este modelul uh, cadrului de reglementare în Uniunea Europeană, e bine, îl vom uh, discuta atunci când vom face această revizuire a regulilor telecom. Uh, uh, Calendarul pentru acest an e destul de dificil. Putem întotdeauna să spunem că trebuie să fim mai ambițioși. Eu mi-aș dori să fiu mai ambițios, însă scopul meu nu este să fac propunerile cele mai ambițioase din lume. Dacă aceste propuneri cu adevărat ambițioase nu vor fi acceptate, nu vor funcționa, atunci care e scopul unor asemenea propuneri. Așa că eu mi-aș dori să ating acele obiective concrete. Aș dori să mă asigur că va fi posibil să găsim un consens între statele membre și cu Parlamentul European. Nu îmi doresc să pun pe nimeni de nicio parte, însă aș dori să spun că Parlamentul European, în ceea ce privește chestiunile digitale, a fost foarte ambițios. Sunt de acord cu doamna Pilar de Castillo și anume că nu mai e timp de pierdut. Timpul trece, trece repede și vom face și o propunere în ceea ce privește abilitățile digitale pentru 90, 90% din locurile de muncă abilitățile digitale de care nevoie. Din câte înțeleg eu, această strategie privind abilitățile va avea de-a face în special cu abilități digitale. Uh, uh, uh, în ceea ce privește consumatorii și domeniul digital în Uniunea Europeană, da, aici există adevărate provocări în Uniunea Europeană până și în acele state care au o poziție de lider în ceea ce privește economia digitală și indexul societal, dar există această diferență digitală. Această problemă e una mare. Această diferență digitală este, se întâlnește între cei care trăiesc în mediul rural și cei care trăiesc în mediul urban apoi alte diferențe între generațiile mai tinere și cele mai vârstnice, însă există asemenea diferențe și între diferitele state membre ale Uniunii Europene. Și Bineînțeles, trebuie să abordăm și această chestiune. Din câte înțeleg eu, deja se discută despre accesul la internet ca fiind un drept fundamental. Accesul la informație trebuie să fie un drept fundamental și nu doar la nivel declarativ, ci în realitate. Pentru zonele rurale Trebuie să pregătim niște soluții speciale. Da, credem în competiție. Dacă competiția este acerbă, înseamnă că mediul este unul bun pentru inovare și de asemenea bun și pentru investiții. Unii furnizori de servicii spun că competiția e prea puternică, că nu avem bani astfel încât să facem investiții, însă în viața reală putem să vedem că inovarea are loc atunci când competiția e deja acerbă și atunci uh, competitorii sunt cei care investesc Însă în anumite domenii unde densitatea populației este mai scăzută decât în metropole, acest mediu nu e atât de atrăgător pentru investitorii privați. Și încă o dată, trebuie să facem acest mediu atrăgător pentru investițiile private. Pentru că vorbim aici de drepturi fundamentale, dar și despre economia noastră, agricultura noastră, să oferim acces la bandă largă și în zonele rurale. Cu toții știm că în ultimii 20 de ani cifrele de productivitate în sectorul de agricultură în toate statele membre ale UE au crescut rapid. Și asta se întâmplă acum 25 de ani. 3,5 tone de lapte pe vacă ca medie. Azi, în Estonia. Azi Estonia este 8,2 tone. Ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? E un exemplu de economie bazată pe cunoștințe. Totul s-a întâmplat mulțumită internetului. Pentru că acum roboții sunt cei care mulg vacile. Și apoi și modul de hrănire al animalelor se bazează pe cunoștințe. De aceea a existat această creștere de productivitate în ceea ce privește tonele de lapte pe an. Ține de sectorul nostru de agricultură și cei din Italia știu că e posibil până și să fie folosit internetul astfel încât să se producă vinuri bune. Așa că internetul e o sursă importantă pentru toate sectoarele. Apoi, la ce ne gândim când discutăm despre zonele rurale? Ne gândim la noi modele de concesionare, ne gândim la cum să le oferim protecție acelora care sunt gata să facă primele investiții. În Germania, cetățenii știu că există un oraș în care municipalitatea și niște investitori privați s-au decis să investească sume mari de bani în bandă largă, și apoi, după ce au făcut deja aceste investiții, una dintre companii a început să investească și ea. Așa că trebuie să oferim un teren echitabil tuturor actorilor și trebuie să protejăm acest tip de mediu, să protejăm acești primi oameni care se gândesc să facă un pas înainte. Ne gândim la noi modele de investiții și din nou cum să fie protejate aceste investiții în zonele rurale. Țelul nostru e să acoperim întregul continent cu rețele de mare viteză. Apoi, în ceea ce privește miniștrii de finanțe, acei oameni care caută sumă maximă de bani, acesta este rolul lor. Însă în ceea ce privește frecvențele, spectrul, sunt sigur că în acele țări în care guvernele nu își uh, doresc doar maxim, maximul de fonduri disponibile, atunci când vând frecvențe. Ei bine, asemenea țări greșesc. Acele țări, în, însă țările în care guvernele se gândesc pe termen lung, își impun niște condiții concrete, niște limitări temporale, asemenea guverne sunt cele care vor obține profituri mai mari, pentru că economiile lor vor crește mai repede mulțumită noilor tehnologii, noi generații de tehnologii care vor fi foarte importante pentru aceste țări. Putem să vedem ceea ce s-a întâmplat în cazul tehnologiei 4G, ce diferențe există între diferitele țări. Sper că în cazul 5G uh, toate guvernele își vor um, propune niște condiții clare și nu pur și simplu suma cea mai mare de bani care e disponibilă imediat, ci vor avea și o perspectivă de viitor pe o perioadă mai îndelungată de timp și cu siguranță toți am avea de câștigat. În ceea ce privește flexibilitatea, Trebuie să avem, să dăm dovadă de flexibilitate când vorbim de cele 700, cei 700 de megahertz. Cum vă spuneam și la început, statele noastre membre se află în situații foarte diferite. În anumite țări, așa cum vă spuneam, nu sunt folosite aceste frecvențe de 700 de MHz pentru televiziunea digitală terestră, însă în alte țări exact acest tip de bandă este cea care este folosită pentru televiziunea digitală. Cum să ajutăm asemenea state? Totul e la latitudinea statelor membre. Această lungime totală, în pragul de sus de 700 de MHz, pentru telecomunicații e undeva la aproximativ 11 miliarde de euro. Statele membre sunt cele care vor primi acești bani. Cum vor folosi banii depinde de guverne. Pot să fie crescute salariile profesorilor și polițiștilor, regulile Uniunii Europene permit de asemenea să fie ajutați radiodifuzorii tradiționali. Însă trebuie să fie respectate regulamentele europene. Însă rămâne la nivelul statelor membre să îi ajute pe aceia care ar putea să aibă probleme atunci când trebuie să își mute activitățile din partea de sus a spectrului frecvențelor spre cea de jos. Din cum înțeleg eu lucrurile, în unele cazuri statele membre, cazuri statele membre trebuie să îi ajute. Apoi mai există lucruri pe care le-am discutat deja. Nu cred că Uniunea Europeană e suficient de atentă la detalii. Nu cred că standardizarea are de-a face doar cu detaliile. E un instrument important. Dacă ne întâlnim în același loc sau nu. Fără standarde ar fi foarte dificil să putem să visăm la interoperabilitate. Mi s-a adresat o întrebare în ceea ce privește identitatea digitală. Dacă nu vom cădea de acord asupra standardelor, niște standarde concrete, atunci nu vom putea comunica, nu va exista recunoaștere reciprocă, totul va rămâne la nivel de vis. Pentru identitățile digitale, răspunsul însă e da, avem deja regulamentul EIDAS, dar există multe alte domenii în care nu avem asemenea standarde. Și atât, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Vă mulțumim cu 3 minute înainte de expirarea timpului. Aș putea continua. Bine, vă mulțumim foarte mult. Mulțumim foarte mult, vă mulțumim domnule comisar. Ne dorim să menținem legătura cu dumneavoastră, bineînțeles, și să continuăm să organizăm schimburi de păreri cu dumneavoastră ca vicepreședinte responsabil pentru piața unică digitală. Următoarele acte legislative vor ajunge în Parlamentul European. De aceea e important să discutăm cu dumneavoastră. Vă mulțumesc uh, din nou pentru prezență aici alături de noi. Stimați colegi, doamnelor și domnilor, ne vedem mâine la ora 10, în afară de coordonatori care se reunesc la ora 9. Însă restul ne întâlnim la ora 10 să votăm. Să vă amintiți să vă aduceți cartela de vot. Vot la ora 10. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult. Întotdeauna am uh, colaborat foarte bine. Comisia ITRE și Comisia Europeană și aștept cu nerăbdare să colaborăm la fel de bine și pe viitor. Vă mulțumesc. Very good. Very good. Discussion. Fortunate...